colleagues, I would like to start the meeting. Um, Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Deja suntem în întârziere. Haideți să începem întâlnirea. Mulțumesc. Aici începe reuniunea noastră cu privire la discuțiile privind uh, procesul Brexit și am împărțit discuțiile în două părți. Mai întâi vom asculta, îl vom asculta pe domnul Giffer Hofstadt, care este coordonatorul Parlamentului European pentru negocierile privind Brexitul. Și apoi avem o audiere obișnuită a domnului Verhofstadt privind procesul. S-au întâmplat foarte multe lucruri între timp. Ă, sunt multe lucruri de discutat pentru că Comisia AFCO are un rol foarte important orizontal în acest proces și aceasta este comisia care va evalua rezultatele negocierilor ă, pe Brexit și va propune plenului să susțină aceste rezultate prin ă, procedura simțământă. Mai întâi vom asculta pe domnul Farhofstadt și apoi vom avea prilejul să îi adresăm întrebări. Apoi vom asculta pe domnul profesor Maduro, care va vorbi despre consecințele și opțiunile juridice privind drepturile cetățenești în cadrul procesului de Brexit. Deci, Ghi, acum ai cuvântul și sper că vei mai avea apoi 5 minute la dispoziție pentru întrebări. Nici o problemă, spune domnul Ferhofstadt. Vă stau la dispoziție membrilor Comisiei AFCO. Mai întâi de toate, dacă îmi permiteți, vreau să vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a oferi o vedere de ansamblu a stadiului negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Practic, uh, această întâlnire este consecința unui prim raport de acum două luni, și atunci când am pregătit și rezoluția Parlamentului privind Brexitul. La început vreau să vă reamintesc că rezoluția redactată de conferința președinților a fost susținută de cinci grupuri politice ale Parlamentului și a fost adoptată cu o majoritate copleșitoare, după cum vă aduceți aminte, 560 pentru, 233 împotrivă și 50 de abțineri. Nu cred că exagerez când spun că această rezoluție a reprezentat baza, fundamentul consultărilor ce au avut loc mai târziu pe marginea mandatelor și a liniilor directoare decise de Consiliul European sâmbătă trecută. Acel se pare că a durat doar patru minute acel Consiliu European și asta a fost, evident, o dovadă a pregătirii bune pe marginea liniilor uh, uh, directoare bazate pe acea rezoluție. Dacă comparați rezoluția Parlamentului cu liniile directoare ale Consiliului European, ei bine, veți constata că sunt similitudini uh, profunde, nu numai în ceea ce privește conținutul, ci și în ceea ce privește formularea reprezentanții Parlamentului European, eu uh, însumi uh, și domnul Broc, domnul Galtieri, cu sprijinul uh, serviciilor Parlamentului, au, am fost implicați în întâlnirile de pregătire la care s-a redactat textul final, aprobat de Consiliul European sâmbătă trecută. Nu voi reaminti toate elementele acelei rezoluții, și nu voi vorbi din nou despre liniile directoare, le cunoașteți foarte bine. Ceea ce este important acum, următoarea fază, să decidem cu privire la ceea ce va eh, prezenta domnul Banier, negociatorul șef, după întâlnirea de la Comisia Europeană. Acolo va fi vorba despre directivele de negociere, așa numitele directive de negociere, o propunere care este de fapt un document neoficial, a fost pus, uh, a fost pus la dispoziție săptămâna trecută. Când am uh, primit textul acelui proiect, privind directivele de negociere, l-am transmis mai departe imediat către diferitele comisii implicate, pentru că de fapt, directivele privind negocierile se referă la anumite aspecte pe care le vom discuta. Mai întâi, chestiunea ce ține de drepturile cetățenești și toate lucrurile ce decurg de aici. Va exista un prim capitol în aceste directive, apoi angajamentele financiare, respectiv amănuntele referitoare la aceste înțelegeri financiare. Și apoi apar mai multe aspecte generale uh, referitoare printre altele la înțelegerea de vineri și apoi un capitol legat de procedurile administrative și apoi un capitol final privind uh, monitorizarea întregului proces prin Curtea Europeană de Justiție. Deci sunt în principiu cinci elemente cheie ale acestei uh, directive de negociere. Vreau să vă informez pe membrii Comisiei AFCO că vom uh, urmări îndeaproape acest proces. Uh, vom avea și un grup director care va monitoriza procesul de uh, negociere al Brexitului. Sunt uh, cinci reprezentanți acolo care au susținut rezoluția, ai celor cinci grupuri care au susținut rezoluția Parlamentului cu prezența dumneavoastră, doamnă președinte a AFCO, pentru că e clar că AFCO are o competență de monitorizare. Uh, AFCO trebuie să aibă vederea de ansamblu și de aceea prezența dumneavoastră, doamnă președinte, este extrem de importantă în grupul director în vederea atingerii obiectivelor. Astăzi Comisia va prezenta o propunere privind directiva negocierilor cu acele cinci elemente, deci drepturile cetățenești, înțelegerile financiare, chestiunile ce țin de frontieră, acordul de vineri și procedurile administrative, respectiv monitorizarea procesului prin CEJ. Această propunere va fi adoptat uh, la Consiliul Afaceri Generale 22 mai. Intenția conferinței președinților este de a reacționa formal la propunerea colegiului și asta în data de 11 mai. Deci, practic, înainte de întâlnirea Consiliului Afaceri Generale din 22 mai. La modul general pot să vă spun că, în orice caz, pentru grupul director pe Brexit, nu suntem 100%, dar aproape 100% în conformitate cu ideile din documentul neoficial, care va fi prezentat astăzi uh, în colegiu și aici mă refer la mai multe aspecte, vom solicita comisiilor de specialitate să ne ofere propunerile necesare. Deci, am, după cum spuneam, uh, acel document uh, neoficial a, a fost trimis uh, comisiilor LIBE, juri și EMPE. Capitolul privind înțelegerile sau angajamentele financiare a fost trimisă comisiilor uh, care se ocupă de buget, Comisia de Buget și Comisia de Control Bugetar și textul a fost de asemenea transmis um, președintelui comisiei noastre, care um, va discuta cu comis- uh, Curtea de Justiție care monitorizează întregul proces. Discuțiile au fost pozitive, nu au, au existat observații sau critici fundamentale cu privire la textul propus. Mă refer aici la documentul neoficial propus de domnul Banier, însă ieri, în grupul director, împreună cu doamna Hübner, am uh, luat decizii cu privire la propuneri concrete pe care le-am transmis Comisiei și care vor fi reiterate uh, într-o viitoare poziție oficială a conferinței președinților în 11 mai și ulterior, desigur, în 22 mai la Consiliul Afaceri Generale. Alt lucru important, de fiecare dată, cât, uh, de fiecare dată când discutăm această directivă privind negocierile, apare chestiunea frontierelor și acordul de vineri. De fiecare dată trebuie să specificăm că aici toate părțile implicate, semnatarele acordului sunt implicate. Pentru că a fost un demers important al Parlamentului din prima zi, un angajament care trebuie asumat și în directiva negocierilor. Este deja inclus în liniile directoare, dar trebuie să apară și în uh, directivă. În al doilea rând, în ceea ce privește drepturile cetățenești, am uh, propus, de asemenea, ca mandatele uh, privind Consiliile Lucrătorilor, comitetele de întreprindere să fie menținute, mă refer la membrii din partea Regatului Unit. Noi credem că aici avem practic de o dimensiune utilă, suplimentare față de dimensiunea drepturilor cetățenești. În al treilea rând, credem că este important când vine vorba de altă propunere eh, a Parlamentului, a, ei bine, trebuie să existe o reciprocitate aici, când vine vorba de drepturile cetățenești, de la început până la final. Și noi, în calitate de Parlament, am insistat ca acest capitol al drepturilor cetățenești să fie primul negociat între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Pentru că nu putem avea în continuare cazuri în care milioane de cetățeni britanici și cetățeni comunitari continuă să trăiască în situații de incertitudine, așa cum se întâmplă astăzi. Deci am convenit să fie capitolul principal al negocierilor. Apoi am mai făcut câteva propuneri care să rotunjească directiva negocierilor din această perspectivă. Apoi, în ceea ce privește înțelegerile financiare, am uh, reiterat poziția noastră și anume cele incluse deja în rezoluția Parlamentului European. Practic am inclus toate angajamentele noastre și toate obligațiile, cele legate de contingent, comisiile bugetare au uh, privit cu ochi bun modul în care dimensiunea financiară a, um, au fost abordate în uh, text. Apoi, în ceea ce privește uh, monitorizarea întregului proces, plecând de la propunerea dumneavoastră, doamnă președinte, Parlamentul a propus ca în întregul proces Curții Europene de Justiție să-i revină rolul de monitorizare. Și asta a fost uh, precizat și mai clar în uh, acea directivă decât uh, se întâmplase în cazul liniilor directoare aprobate sâmbătă. Și în cele din urmă, am propus de asemenea comisiei și vom uh, repeta această propunere la Consiliul Afaceri Generale din 22 mai, faptul că în partea introductivă a directivei negocierilor ar fi util să se introducă un principiu și anume negocierile trebuie să fie făcute cu bună credință și să nu se afecteze activitatea de zi cu zi și procesul decizional al Uniunii Europene. Pentru că aici pot apărea probleme foarte clare. Am văzut asta săptămâna trecută. Dosare legate de cadrul multianual financiar sunt uh, blocate pentru că sunt negocieri pe Brexit în desfășurare. Și nu trebuie să se repete astfel de situații pe viitor. Am uh, propus Comisiei și sper că își vor uh, însuși această propunere când uh, vor veni cu textul la nivel de colegiu. Deci am vrut să se menționeze acest lucru foarte clar în partea introductivă a directivei faptul că noi nu putem accepta ca activitatea, ca procesul decizional al Uniunii Europene să fie împovărat de prima fază a negocierilor privind Brexitul. Ceea ce privește confidențialitatea negocierilor, Doamnă președinte, um, aspecte care au fost preluate în liniile directoare și care vor fi uh, incluse și în directiva negocierilor. Deci prima fază este să ne punem de acord cu privire la înțelegerea privind ieșirea din Uniunea Europeană. După ce s-au înregistrat progrese în această prima fază, putem abia să vorbim despre a doua fază și anume viitoarea relație cu Regatul Unit. Și din această perspectivă e important să știm și cred că Comisia AFCO va juca aici un rol cheie sau trebuie să joace un rol cheie. Este intenția Parlamentului European sau în orice caz propunerea conferinței președinților către Parlamentul European să existe o proprie valoare în cel de-al doilea semestru, dacă s-au înregistrat progrese suficiente, atunci putem trece de la faza 1 la faza 2. Deci asta este o decizie, de fapt, luată de Consiliul uh, European, pentru că ei au decis cu privire la linile directoare. Însă cred că este rolul Parlamentului și răspunderea Parlamentului să își prezinte propria poziție cu privire la progresele înregistrate într-o anumită perioadă, poate până în octombrie, poate în noiembrie. Deci ideea este că, dincolo de rezoluția pe care am adoptat-o acum câteva săptămâni, ar trebui să avem cel puțin o a doua rezoluție orizontală, așa cum îi spun eu. Deci, o rezoluție în care să se menționeze dacă s-au înregistrat destule progrese, astfel încât să se poată trece de la faza 1 la faza a doua. Și dacă adoptăm această rezoluție în plenară, înai, ea trebuie făcută înainte ca decizia să fie luată de Consiliul European. Deci acesta trebuie să fie rolul nostru. Să vedem dacă în cadrul directivei negocierilor sau în ceea ce privește linia directoare putem trece de la faza 1, acordul de ieșire, la faza a doua, și anume discuții, dezbateri cu privire la viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit. Și aici vreau să vă reamintesc că Parlamentul a luat o opțiune foarte clară din prima zi. Am vorbit despre articolul 217 ca fiind cadrul în care se desfășoară acest lucru. Este un cadru flexibil cu care se poate lucra aici. Sunt foarte multe lucruri în acest acord de asociere, pentru că el poate fi mare, el poate fi amplu, poate fi restrâns, poate fi un acord de asociere doar despre comerț, dar poate fi un acord despre securitatea internă, externă. De la tratatul de la Lisabona se oferă un cadru care nu exista însă în trecut. Este un cadru care lămurește foarte multe lucruri. Deci Parlamentul, cred eu, acesta este sfatul meu, să discute cu AFCO, cu grupul director, conferința președinților și la toate întâlnirile de monitorizare trebuie să se vorbească despre continuarea acestei direcții. Acordul de asociere trebuie să fie considerat cadrul potrivit pentru viitoarea relație cu Regatul Unit. Naturally, the preparation of the General fact Council. Bineînțeles că următorul pas logic ar fi următorul uh, Consiliul Afaceri Generale cu prezența dumneavoastră în cadrul acestui comitet de pilotaj, steering group și asta ne așteaptă în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul pentru discuții Vă rog să fiți cât se poate de conciși atunci când interveniți. Domnul Șoflin este primul vorbitor, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, domnului Verhoșta pentru toată activitatea sa și pentru prezența sa aici. Ne-a dat o imagine de ansamblu foarte clară a modului în care stăm astăzi. Aș face din capul locului câteva sugestii. Vreau să vă spun că întotdeauna în negociere apar efecte nedorite, evenimente neașteptate. Așa se întâmplă uh, și așa se întâmplă, de exemplu, cu Theresa May, care a convocat alegeri generale. Apoi, în uh, ce privește procesul general de negocieri, care ar fi consecințele fiecăruia dintre cele cinci puncte descrise? Uh, și cred că sunt bine găsite. Ce impact vor avea toate aceste puncte asupra atitudinii Regatului Unit, mă mai întreb. Și apoi, vă părerea dumneavoastră, cât de conștienți sunt britanicii pe fond în legătură cu rolul nostru al Parlamentului? Nu cred că ei sunt conștienți de acest lucru, dar poate mă înșel. Sper că mă înșel. Apoi, dacă legăm drepturile cetățenilor și punctul respectiv de aspectele financiare și, pe de-altă parte, rolul Curții de Justiție. Mi se pare că rolul Curții de Justiție nu va fi unul esențial la început. Știu că britanicii nu vor accepta deloc uh, acest rol al Curții de Justiție. Este ceva extrem de sensibil și nu știu ce părere are domnul Verhofstadt despre uh, acest rol acordat Curții de Justiție. Apoi, dacă am avea o mașină de călătorit în timp, cum ați redacta articolul 50? L-ați schimba, l-ați modifica profund uh, sau mai mult cosmetic? Sunt foarte curios. Uh, Mi-ar place să știu ce credeți despre acest articol 50 și mă întreb dacă articolul 50 în forma sa actuală este unul bine redactat. Domnul Boni, vă rog, pe scurt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului Verhofstadt pentru prezentarea sa, pentru munca sa. Am un comentariu cât se poate de precis. E vorba de anumite aspecte transversale, tra- uh, transversale drepturile cetățenești. Pe de o parte, există soluții complicate care sunt uh, propuse. E vorba de protecția vieții private și drepturile cetățenești toate acestea lucruri, lucruri importante uh, în economia noastră, în societate, pe de altă parte, un alt principiu important care se desprinde este reciprocitatea drepturilor pentru cetățenii din ambele părți. Noi avem un regulament uh, referitor la protecția datelor personale și mai avem unul de care ne-am apucat uh, E vorba de cel privitoare la dreapta, viața privată. Și atunci mă, vă întreb cum se leagă toate aceste elemente uh, pe care le-am menționat. Mulțumesc foarte mult, doamna James. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Verhofstadt, pentru că ați venit aici uh, la noi. Uh, am ascultat ce spuneți, aveți o poziție foarte dură, iar grupul liberal din Regatul Unit uh, și-a schimbat poziția, a devenit mai eurosceptică. Mă întreb dacă l-ați contactat pe liderul lor uh, în legătură cu aceste subiecte. În orice caz, aveți o poziție dură. Eu uh, am avut uh, probleme cu contactele cu cei din circumscripția mea Uh, pentru că um, nu prea știu ce să le spun în legătură cu pozițiile celor două părți în negociere, cu parametrii în joc. Însă oamenii uh, sunt foarte interesați acum și emoționați de poziția exprimată la sfârșitul ședinței sau întâlnirii între Juncker și May. E vorba de niște informații care au apărut în uh, presă, conform cărora Juncker ar fi Uh, hărțuit și presat foarte mult uh, partea britanică în legătură cu Brexit. Există o serie de suspiciuni uh, în acest sens. Vreau să vă întreb ce credeți despre asta, dacă weekendul trecut vi s-a părut că s-au exprimat niște poziții normale și vreau să vă întreb dumneavoastră ca negociator, negociator șef dacă nu cumva ar trebui să calmați spiritele, să aveți o poziție mai uh, conciliatoare, așa cum a arătat-o și uh, Regatul Unit. Eu însă mi-am fost un partizan al acestei poziții mai moderate pentru un divorț uh, amiabil. Domnul Corbett. Da, ca să reacționez la asta, aș spune că există în Regatul Unit o serie întreagă de puncte de vedere și de impresii legate de ce s-a întâmplat în weekend deci nu numai o părere și vreau să-l întreb pe domnul Verhofstadt dacă publicul britanic uh, uh, chiar înțelege uh, procesul acesta prin care tre- se trece și rolul Parlamentului uh, European, așa cum uh, a întrebat și domnul Schofling. Cred că britanicii și închipuie că ne- negocierile se vor, de- de- vor derula foarte diferit de ceea ce preconizăm noi aici. Uh, Apoi, uh, opinia publică britanică este complet uh, pe din afară uh, și nu știe exact ce, ne, ce va cere guvernul britanic în cursul negocierilor și asta din mai multe puncte de vedere. De pildă, nu știm dacă Regatul Unit sau guvernul britanic vor cere să se mențină pe undeva aspecte din Uniunea Vamală. Nu știm dacă guvernul britanic va cere să participe la activitatea unor serii, unei serii de agenții europene, cum ar fi uh, cea aviației sau altceva. Nu știm și nimeni nu știe ce aranjamente de tranziție uh, vor fi uh, preconizate pentru agricultură sau pentru pescuit și sunt multe lucruri așadar pe care guvernul britanic nu le-a dezvăluit propriului uh, său uh, popor. Și deci nu prea se știe care sunt intențiile guvernului britanic în legătură cu toate aceste aspecte. John Lennon. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc domnului Verhofstadt pentru prezentarea sa. Ghi, cred că uh, reprezinți foarte bine și în mod competent uh, Parlamentul nostru, în ciuda atacurilor repetate ale UKIP, uh, care mai mult fac vâlvă decât altceva. Este clar că că pe undeva ideea este că Regatul Unit, guvernul britanic, se găsesc în altă galaxie, nu pe altă planetă, ci în cu totul altă galaxie. La mii de ani lumină de ce discutăm noi aici, exact ceea ce a spus și a întrebat și Corbett. S-a întrebat unde, pe ce galaxie or- orbitea, gravitează guvernul uh, britanic în cursul acestor negocieri. Apoi, ați vorbit despre articolul 2 și 17 uh, care vizează negocierea, vizează statutul de țară asociată la Uniunea Europeană. Să pun întrebarea dacă Regatul Unit chiar dorește să fie uh, asociată sau dacă vrea să fie uh, sau depinde din ce poziție se plasează, dacă e vorba de OMC și așa mai departe. Acum este problema cu ce facem cu meniul a la carte. S-ar putea ca anumite puncte să le placă și multe altele să nu le placă britanicilor și este foarte clar că în liniile noastre orientative uh, se vorbea despre părăsirea Uniunii Europene, dar nu, asta să nu însemne că țara respectivă se, găsea într-o, se va găsi într-o poziție mai favorabilă decât dacă rămâne. Deci vedem uh, uh o atitudine constantă a guvernului britanic și anume meniul a la carte. Apoi transparență. Uh, la uh, dineul din Downing Street 10 s-a vorbit uh, despre documentele de poziție pe care britanicii ar dori să nu le dezvolie, pe când europenii ar dori ca ele să, uh, să fie uh, făcute publice. Um, deci, transparența. Ar fi ridicol ca astfel de negocieri să fie secrete. Deci, cam așa. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Iașdovski. Aș dori să vorbesc în limba poloneză. Mulțumesc! Eu uh, m-aș gândi la o recomandare foarte simplă. Și anume să avem un ton mai rațional, mai calm, care să îmbunătățească atmosfera în aceste negocieri. Parlamentul European are tot dreptul să își joace rolul care îi revine în acest proces. Însă, ar fi bine dacă Parlamentul și-ar asuma și o răspundere în legătură cu tot procesul și cu rezultatul obținut. Cred că este în interesul Europei să ne asigurăm că ajungem cu toții la un acord bun pe baza unei înțelegeri comune a situației pentru ambele părți. E clar că nu suntem într-o situație win-win, dar n-ar trebui să existe prea multe efecte negative colaterale. Ar trebui, în orice caz, minimizate acestea. O serie de comentarii negative care o trăvesc atmosfera. Acestea au fost pronunțate de ambele părți, din păcate, și după referendum a existat o, o rezoluție din partea uh, Parlamentului nostru care conținea o serie de fraze pline de iritare care nu au contribuit la o atmosferă pozitivă. Da, trebuie să influențăm negocierile, pe de altă parte să ne asumăm răspunderea, să înțelegem că suntem răspunsători pentru derularea întregului proces. Uh, domnule Verhofstadt, uh, în legătură cu acest proces și despre modul în care el se derulează, un prim bilanț trebuie să fie realizat uh, în toamnă aici la Parlament. Cred că va trebui să fie un exercițiu practic, uh, un exercițiu pragmatic și nu trebuie să fie un instrument pentru a exercita presiuni asupra lui Barnier sau asupra uh, părții britanice. Vreau să vă mai întreb în legătură cu rolul uh, potențial al uh, Rusiei Apoi, uh, încă o dată, a le spune britanicilor că sunt pe altă planetă sau în altă uh, galaxie nu are darul de a îmbunătăți relația sau atmosfera. Doamna Spinelli, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, Guy Verhofstadt, pentru prezentarea excelentă pe care ne-ai făcut-o. Eu mă bucur, ca și tine, că Parlamentul și-a asumat acest rol de catalizator Uh, pentru ca Consiliul să își exprime și el pozițiile mai rapid și mă bucur de ce ai spus în legătură cu rolul Curții de Justiție în toate fazele de negociere, chiar și pentru un acord uh, de tranziție. Și atunci pun o întrebare. Ce se întâmplă cu poziția Consiliului? Ea este mai puțină clară decât cea a Parlamentului din acest punct de vedere. Și ei uh, propun uh, o instanță de rezolvare a litigiilor alta decât Curtea de Justiție. Acestea fiind spuse, sunt foarte îngrijorată în legătură cu climatul acestor uh, negocieri și în legătură cu diversele informații uh, Uh, mai indiscrete care uh, s-au transmis uh, pe diverse canale. Nu mă preocupă atacurile adresate de UKIP, ci mi se pare că suntem într-o fază de Brexit dur din partea tuturora se resimte această tendință mai dură și pentru britanici avem aceeași senzație și pentru uh, Parlamentul European și pentru guvernele statelor membre. Bineînțeles că există diferențe semnificative, totuși, între poziții, nu numai în legătură cu partea financiară, ci și în legătură cu drepturile cetățenilor din ambele părți și în legătură cu ideea de negocierea uh, în etape succesive. Și atunci vreau să-l întreb pe Ghi ce crede despre aceste lucruri. În primul rând, se spune că drepturile nu vor fi garantate în mod detaliat, așa cum noi am dorit. Și apoi, ce se va întâmpla uh, în legătură cu alte acorduri care ar putea să devină monedă de schimb? Și apoi, mă întreb dacă nu cumva, dincolo de Brexitul dur, există dorința de a ajunge la un acord pur și simplu. De ce îmi pun această întrebare? Pentru că se spune că întâi trebuie să existe un acord de ieșire din Uniunea Europeană și apoi să se vorbească despre relațiile ulterioare. Însă articolul respectiv, adică articolul 50, și eu cred că într-o zi ar fi bine să Uh, ne suim în mașina timpului și să rescriem acest articol. Însă articolul 50 uh, spune că trebuie să ținem cont de relațiile viitoare atunci când negociem prima fază, și anume ieșirea. Ieșirea din Uniunea Europeană. Uh, apoi, ultima întrebare care este legată de, de prima mi-ar place să-mi spună Ghi ce crede despre această frază care pe mine mă preocupă foarte mult și care apare în decizia Consiliului, de fapt în liniile orientative. Nimic nu poate face obiectul unui acord până când totul nu este obiect al acordului. Nothing is agreed until all is agreed. Nu știu dacă asta este o bună bază de plecare în negocieri. Mi-ar place să știu ce crede Ghi despre asta, pentru că e vorba de un principiu care a fost deja respins uh, în cazul Africii de Sud. Este ceva foarte riscant. Se poate ajunge la un, un impas, la un blocaj total dacă luăm ca principiu călăuzitor um, ceea ce am spus numai ce. Mulțumesc foarte mult! Uh, să lăsăm timp și pentru răspunsuri. Avem mai multe persoane pe listă. Pedro uh, Silva Pereira. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc colegului Verhofstadt pentru această prezentare detaliată. Apoi, în ceea ce privește un aspect important și anume drepturile cetățenilor, așa ca să fie clar, liniile directoare adoptate de către Consiliu bazate pe rezoluție, subliniază că la data retragerii Regatului Unit nu mai sunt aplicabile tratatele, însă se spune în același timp, în ceea ce privește pe um, aranjamentele pentru perioada de tranziție, se spune fermator că dacă s-ar, ar exista posibilitatea unei prelungiri a acheului comunitar, acest lucru ar însemna că la nivel de buget uh, Uh, la nivel judiciar, instrumente de punere în aplicare și de structură, uh, acestea vor uh, continua să se aplice. Și acest lucru include și principiul liberei circulații pentru oameni. Deci, dacă un astfel de achi comunitar va fi prelungit pentru o perioadă de tranziție, atunci uh, Principiul acesta de liberă circulație va fi menținut pentru întreaga perioadă de tranziție. Mulțumesc! Mercedes Bresso. Da parte mie. Mulțumesc, mulțumesc și mulțumesc și lui Guy Verhofstadt pentru această prezentare atât de precisă și atât de clară. Nu am mult timp la dispoziție, așa că totuși pun câteva întrebări în primul rând, acordul financiar. Ar fi bine să avem și noi o listă a propunerilor de negocieri care sunt făcute în acest domeniu, pentru că e vorba de un domeniu cât se poate de fierbinte și cu potențial conflictual în această primă fază de negocieri. Apoi, și pe mine mă preocupă atmosfera, climatul de discuții, mai ales că cel mai greu va fi să fie discutate drepturile cetățenești. Acesta va fi cuiul lui Pepelea. Și atunci ar trebui să înțelegem mai bine ce poziții vor fi adoptate în a doua parte de discuții din acest punct de vedere și să și cetățenii să știe cum stau, pentru că e vorba de cele două grupuri de cetățeni britanici în Europa și invers, aceștia au uh, drepturi care uh, sunt esențiale pentru viața și viitorul oamenilor și opinia publică trebuie să înțeleagă ce se preconizează în acest uh, domeniu. E vorba de privirea spre viitor. Vorbim despre viitorul Europei. Nu e vorba uh, de a uh, tăia toate punțile și a spune că continuăm fără britanici. Nu cred că ar fi util pentru nimeni asta, nici pentru britanici, nici pentru europeni. Nu ar fi bine ca ei să uh, nu știe nimic despre ce se va întâmpla cu drepturile lor uh, cetățenești. Mai ales atunci când vom intra în a doua fază de negocieri și, bineînțeles, ar trebui să știm și ce va propune atunci Uniunea Europeană. De, de Mulțumesc! Max Anderson, apoi Fabio și apoi Helmut. Vă rog, dragi colegi, câte un minut fiecare, fără de care nu vom reuși. Sincer, eu sunt îngrijorat de aceste negocieri. Tereza mea a spus că niciun acord nu e mai bun decât un acord prost. Și ei se înșală într-o situație în care n-am avea acord, ar fi ceva groaznic pentru Regatul Unit. Ar fi un Brexit de tip uh, accident frontal. Și, domnule Verhofstadt, după părerea dumneavoastră, care este riscul unui astfel de Brexit uh, gen accident de vatură, coliziune frontală? Fabio. O să încerc să fiu succint. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, colegului Hoștat pentru raportul său. Mă bucur că vorbim în primul și în primul rând despre drepturile cetățenilor și aici nu pot să mă abțin uh, să nu spun că avem cel puțin 80.000 uh, de italieni numai în Londra și în suburbiile sale, cel puțin asta conform datelor oficiale ale recensământului. Deci, bineînțeles că pun accentul pe acest subiect și, și trebuie să se pună accentul pe acest subiect și să se confirme asta și în a doua fază a negocierilor și să nu lăsăm lucrurile să se degrateze. Apoi, S-a vorbit despre acel uh, grup de pilotaj, steering group, care urmează aproape 100% poziția lui Barnier și atunci mă întreb care este diferența principală între uh, acest grup și negocierile sale și ceea ce propune uh, Ghi. Apoi, sunt de acord cu ce a spus Barbara, în general în legătură cu acel Brexit dur și riscurile sale și se tot aud zvonuri și se aude prin presă, uh, se aud lucruri în legătură cu uh, faptul că s-ar putea ca după doi ani să ne trezim în, într-o situație cu adevărat complicată datorită acestui uh, Brexit dur. În orice caz, părțile par să aibă poziții cât se poate de îndepărtate astăzi. În aceste condiții, ce se va întâmpla? Uh, mai ales că vom avea noi alegeri în Regatul Unit. Ce se va întâmpla s-ar putea să uh, ne trezim într-o formulă uh, prin care campania electorală de la, uh, din, la, din partea britanică, dar și campania europeană, s-ar putea să fie cu totul și cu totul fagocitată de aceste negocieri Brexit. Apoi, aplicând principiul, principiul bona fede, Regatul Unit nu poate să negocieze nimic, nici măcar acorduri comerciale cu cine vrea, aceasta fiind o prerogativă absolută a Uniunii Europene. Uh, S-ar putea ca ei să poată să negocieze cu cine vor, dar uh, invocând o clauză suspensivă. Bineînțeles că dacă se evocă viitorul uh, uh, absolut nesigur, uh, se poate face și așa ceva, inclusiv în lumina acordului, articolului 50. Ei pot să negocieze și să spună la sfârșitul acelui acord că se, acest acord este bun cu condiția ca uh, să se potrivească și deznodământul negocierilor Brexit și ieșirea din Europeană. Domnul Scholz are ultimul cuvânt. Uh, mulțumesc, doamna președinte, și eu la rândul meu foarte pe scurt. Vreau să-i mulțumesc lui Ghi pentru această prezentare. Eu cred că e clar, avem linii directoare, însă o întrebare uh, ar fi următoarea. Cum putem garanta că plecând de la aceste de la principiul uh, nu avem acord până când nu ne-am pus de acord asupra tuturor subiectelor, că aceste uh, libertăți, libera circulație, cetățenia nu sunt date la schimb pentru negocierea pe alte capitole. Cum putem să asigurăm această linie roșie pentru Parlament și că se menține această idee ca și uh, uh, idee principală. Apoi, știu că am discutat cu comunitatea africană, estică și vestică și există anumite țări care nu vor să încheie negocierile în curs pentru că nu știu care va fi concret uh, situația cu Brexitul și ce anume va însemna acest lucru pentru ei. Deci dacă începem negocieri comerciale între Uniunea Europeană cu, ă, fără Regatul Unit, deci 27, asta ar însemna că negocierile de astăzi vor fi afectate, cele pe care le purtăm acum. Și cum anume acest lucru se va transpune în politicile noastre și comerciale viitoare și relațiile noastre comerciale viitoare. Mulțumesc, care cuvântul Ghiverăștat. Mulțumesc, doamna președinte. Ca să încep cu riscul pe care le-ar presupune un Brexit de tip hard, dur. Da, sunt de acord cu comentariile care, s-au, uh, care au fost exprimate. Ar fi ceva prost pentru Uniunea Europeană și ar fi încă și mai prost și pentru Regatul Unit. Și nu cred că noi, ca și europeni, trebuie să începem negocierile cu acest scop, și anume, scopul nostru, de fapt, ar trebui să fie să definim o nouă relație, un nou parteneriat cu Regatul Unit, bazându-ne pe principiul că nu poți avea o situație mai bună când nu ești membru al Uniunii Europene decât dacă rămâi membru al Uniunii Europene, așa cum a spus și Joe Linen. Dar, oricum, un Brexit dur va fi ceva prost pentru toată lumea și, cu siguranță, pentru Regatul Unit. Și ajung la al doilea aspect. Da, bun, atmosfera de negociere nu e bună. Pot să vă spun că în viața mea am făcut ceva negocieri. Când ești deja de câteva decenii în politică și ai făcut deja câteva negocieri și am făcut câteva în țara mea, pot să spun că nu mă surprinde ceea ce se întâmplă. Întotdeauna e așa înainte să începe o negociere. E ceva care se construiește pe parcurs, presiunea există și sporește din partea ambelor părți implicate. Haideți să fim sinceri. Și asta nu se va schimba până 9 iunie, zi în care negocierile vor începe cu adevărat. Așa că nu prea mă îngrijorează pe mine acest aspect. Felul în care tot sporește presiunea atât la nivel de Regat Unit cât și la nivel european. Și, de asemenea, nu știu ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Juncker și Teresa May. Mie îmi vine greu să vă spun ce a fost acolo pentru că nu eram de față. Deci nu pot să mă exprim pe acest subiect. Însă, după părerea mea, asta nu ar trebui să fie o problemă. Discutăm aici despre negocieri serioase, pe un subiect serios. E vorba de presiuni care sporesc, dar noi ne dorim o nouă relație cu Regatul Unit, însă Ceea ce mă îngrijorează pe mine cu adevărat uh, e un pic diferit în fond. Ceea ce spunea domnul Corbett, de asemenea, din auși. Care sunt acum propunerile din partea Regatului Unit? E greu să evaluezi asta deocamdată. Deci aici există o dimensiune de nesiguranță deocamdată. Un, iar nesiguranța nu e ceva bun. În orice caz, nu pentru cetățeni, pentru că noi aici de asta suntem aleși, pentru cetățeni. Dure, durează deja de un an de zile această nesiguranță. Cetățenii de un an de zile nu știu care va fi statutul lor, care vor fi drepturile lor. Se poate întâmpla absolut orice și noi, Parlamentul, primim mii și mii de mail-uri din partea oamenilor care locuiesc în Regatul Unit, chiar și din partea uh, englezilor care locuiesc în, pe continent și spun că sunt îngrijorați. Ce se va întâmpla? Eu cred că trebuie să înlăturăm cât mai repede cu putință această nesiguranță în ceea ce privește retragerea Regatului Unit. Putem lansa subiectul Însă, evident, la nivel oficial, deocamdată nu putem nimic să formalizăm. Nu vom finaliza nimic până când nu avem un acord global. Deci, un acord și pe acele puncte pe care le-ați evocat, dar și pe toate subiectele. Și cred că e un subiect, uh, eu cred că asta e ceva uh, frecvent în politică. N-am văzut niciodată ca un acord să funcționeze altfel decât pe baza acestui principiu. Pe mine asta mă îngrijorează. Nu ne mai putem permite față de cetățenii din Uniunea Europeană și din Regatul Unit să tot menținem această nesiguranță, ca după un an de zile încă să mai dureze vreo șase luni sau poate încă un an, care, o nesiguranță care distruge multe lucruri, uh, întreprinderi și așa mai departe. Oamenii trebuie să uh, înțeleagă acest lucru, Parlamentul trebuie să evite acest lucru. Și pot să vă spun că asta există acum în uh, directive. Uniunea Europeană, legislație, cere transparență, documentele vor fi publicate în următoarele zile, poate chiar acum, poate chiar în momentul în care discutăm noi se publică felul în care vom fi în măsură să eliminăm această nesiguranță. Cine monitorizează drepturile cetățenilor? Pentru că e vorba de angajați, de familii, de și așa mai departe. Deci discutăm despre drepturile cetățenilor, drepturi sociale, drepturi uh, cetățenești, uh, mobilitatea în cadrul uh, muncii, uh, statutul de independent, recunoașterea diplomelor, uh, a calificărilor formale, informale. Deci noi vrem să indicăm clar cum anume, ca și europeni, cel puțin din partea europeană a negocierilor, vrem să indicăm felul în care trebuie să abordăm aceste drepturi cetățenești într-o perspectivă largă, nu îngustă. Tocmai pentru a răspunde imediat celor spuse de domnul Pereira, dacă dintr-un motiv sau altul ar trebui să fie la un moment dat o perioadă de tranziție, spre exemplu, o perioadă treptată de phasing out. Deci avem o perioadă de tranziție și știu că de obicei e o perioadă maxim de trei ani. Atunci e clar că dacă e să continuăm, doar, e doar un exemplu, cu piața unică, spre exemplu. Păi atunci, întreaga piața unică și deci libera circulație a cetățenilor. Nu putem începe o perioadă de tranziție să spunem, păi stați așa că, da, Asta ne convine pentru bunuri, dar nu ne convine pentru oameni. Libera circulație. Nu. Având în vedere formularea, așa cum ați citit-o dumneavoastră din text, e clar că trebuie să avem o abordare coerentă și că toate elementele cheie ale acheului comunitar să continue într-o perioadă de uh, tranziție cu monitorizare din partea Curții Europene, Curții Europene de Justiție, pentru că în fond legea europeană se aplică. Deci, eu cred că ceea ce se întâmplă astăzi este un element important și anume noi publicăm din partea europeană în mod foarte transparent lucrurile. Am publicat deja liniile directoare, se cunosc și astăzi și după aprobarea versiunii finale din Consiliul Afaceri Generale vom avea directivele de negociere pe masă. Toată lumea poate să le vadă, să le citească și să știe exact care este poziția instituțiilor europene susținut de, susținute de uh, Parlamentul European vor, care vor fi aceste poziții. Nu avem niciun fel de mandat secret uh, care să fie acordat într-un fel sau altul vreuna uneia din instituțiile europene. Deci, pentru a mă referi la ceea ce a spus apropo de transparență, e clar că e un element cheie și cred că e foarte important să menținem această transparență. Apoi, referitor la acordurile financiare. Oamenii au spus că e vorba de pedeapsă. Nu e vorba de niciun fel de pedeapsă. E pur și simplu că dacă oamenii divorțează, nu poți să pui capăt căsătoriei și să spui, păi dau, las toată povara pe spinarea fostului meu soț sau fostei soții. Nu așa. Nu așa merg lucrurile. Eu, sincer, n-am divorțat niciodată, deci uh, nu pot să vorbesc din proprie experiență, însă poate domnul Gonzales Pons poate să confirme ce spun eu, nu? Asta sunteți expert. E clar că trebuie să existe un fel de acord financiar, nu? Asta e ceva evident. Însă felul în care noi considerăm acest lucru în Parlament este că noi n-am discutat niciodată acest lucru. Da, e un subiect foarte uh, apetisant pentru mass media, însă eu cred că trebuie să ne punem de acord asupra unor, sub, unor principii contabile directoare în acest sens și asta să apare și în propunerea de directivă de negociere. Niște principii contabile care trebuie să reprezinte baza pentru aceste acorduri financiare. Și dacă suntem de acord cu asta, atunci uh, rezultatul uh, direct al acestui acord vor fi cifrele care vor fi vor reieși din calcule. Evident, știm cum arată negocierile politice, e adevărat, dar motivul pentru care noi trebuie să fim foarte atenți la asta este nu e vorba de pedeapsă sau revanșă, nu, ci de echitate. Nu putem să cerem celor 27 de state membre care rămân în Uniunea Europeană să plătească factura pentru plecarea unei țări, retragerea unei țări din UE. Asta nu se poate face și pot să vă spun că am mers la mai multe ședințe în acest sens și niciunul din participanți nu-și dorește așa ceva. Deci, felul în care putem rezolva acest lucru este, mai întâi, să punem la punct niște principii contabile, logice, și apoi le aplicăm și vom vedea care vor fi cifrele. Cifrele, evident, la finalul negocierilor mai pot fi discutate. Dar nu e vorba de niciun fel de revanșă sau pedeapsă. Nu e corect să se spună asta. Și S-a spus adinaur că da, nu trebuie să fie o poziție mai bună în afara Uniunii Europene decât în Uniunea Europeană, să nu se aleagă a la pe meniu. Ei bine, da, sunt de acord. Apoi, în ceea ce privește chestiunile legate de acorduri comerciale, da, în poziția Parlamentului este foarte clară. Nu poate exista niciun fel de astfel de, nu știu, să le zicem, sancțiuni dacă au început niște negocieri și noi le continuăm cu exact aceleași țări, atunci noi am spus ce anume trebuie să se facă în rezoluția noastră. Am spus asta. Și eu vreau să respect acest lucru. Nu pot exista măsuri, să zic așa, oficiale, însă nici nu pot imagina totuși că, spre exemplu, nu știu, Regatul Unit negociază cu o țară, India, spre exemplu, și că noi negociem cu o țară tot India. Nu, nu se poate la două mese de discuții în același timp. Nu, asta nu se poate. Deci noi am făcut o propunere în acest sens în rezoluția noastră și cred că e foarte clară și limpede. Trebuie să respectăm acest principiu. Și ultima întrebare. Articolul 50. Domnule Șoflin, eu cred că e, va, am speranța că va fi singura dată când vom utiliza acest articol 50 și că nu va mai fi cazul pe viitor. Uh, și atunci e clar că problema articolului 50 nu va mai exista dacă nu va mai fi utilizat pe viitor. Acum, sincer, nu e neapărat un articol așa de prost. Poate nu e neapărat foarte precis, însă o, această lipsă de precizie ne oferă și șansa de a conduce negocierile într-un anume fel. Mulțumesc! No time for, uh, Mulțumesc! Nu mai avem timp să repetăm uh, întrebările. Mulțumim uh, Ghi, pentru că ne-ai vizitat, sperăm să te revedem. De fapt, sperăm să revedem de fiecare dată, pentru că ești membru cu drepturi de pline al Comisiei. Da, poate că ne vom uh, revedea cu prilejul uh, relorii negocierilor. Poate că vor fi alte lucruri discutate discutat uh, pe baza mandatului. când vine vorba de Consiliul Afaceri Generale. Acum uh, îi mulțumim domnului Verhofstadt și uh, îl vom aștepta pe domnul Maduro. Mulțumim pentru efortul pe care l-ați depus pentru a veni aici. Aveți cuvântul acum. Veți vorbi despre cetățeni, un subiect foarte interesant pentru noi toți. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru prilejul oferit de a vorbi despre consecințele Brexit, uh, mai ales în ceea ce privește cetățenia. Mulțumesc și pentru posibilitatea de a asista la discuția de mai devreme. Chiar am fost tentat să comentez pe marginea celor spuse, dar nu acesta este rolul meu astăzi. Um, când vine vorba de mașina timpului, care este articolul 50. Atunci când el a fost uh, adoptat, aș spune că fiecare avocat din Uniunea Europeană, eu însă, și orice specialist în chestiuni constituționale, a, vede articolul 50 nu ca pe un prilej de a părăsi Uniunea Europeană, ci ca pe o pârghie de a motiva alte state membre să rămână în Uniunea Europene. Ideea era de a se crea o astfel de posibilitate, însă prin introducerea acelui articol, practic noi am întărit caracterul voluntar al statutului de membru și am motivat statele membre să rămână. Acum uh, vine vorba de consecințele imprevizibile, dacă ne gândim la Brexit și care va fi rezultatul final voi fi foarte precaut dacă voi vorbi despre o eventuală prognoză a negocierilor. Avem o vorbă în Portugalia legată de fotbal care spune că trebuie să facem prognoze doar la sfârșitul meciului și ea e valabilă și pentru Brexit. Acum vreau să mă concentrez puțin pe aspectele ce țin de cetățenie. Vor fi, voi fi foarte succint, sunt foarte multe alternative care decurg uh, din protecția drepturilor cetățenești, atât uh, a drepturilor cetățenilor comunitari care și-au domiciliul în Regatul Unit. Și aici, iarăși, trebuie să vedem care vor fi termenii aceste protecții, dar pe de altă parte avem și dimensiunea drepturilor cetățenilor uh, britanici care locuiesc în Uniunea Europeană după Brexit. Voi încerca să leg această discuție și de o dezbatere mai amplă privind cetățenia europeană. Ce ar trebui să învățăm uh, de aici? Ce ar trebui să înțelegem prin cetățenia europeană? O primă strategie, când vine vorba de protejarea drepturilor, avem uh, mai întâi o primă abordare care pare să fie cea naturală. Drepturile acestor uh, rezidenți ale cetățenilor europeni uh, în Regatul Unit, deci aceste drepturi trebuie să fie cuplate de drepturile generale care există. Există o variantă aici, trebuie să definim deci pachetul de drepturi pe care vrem să le protejăm. Domnul Verhofstadt a vorbit despre ele, recunoașterea diplomelor, libera circulație, dreptul de a stabili reședința și o serie de drepturi uh, privind protecția socială. Dar trebuie să fie foarte clar că nu vorbim uh, despre o protecție a drepturilor și a cetățeniei în același timp. pentru că aici ar apărea și efecte mai ample. Un lucru pe care îl face cetățenia oferă un caracter dinamic setului de drepturi existent. Drepturi care decurg din cetățenie, deci drepturi care sunt existente și care existau înaintea introducerii cetățeniei. Cetățenia, când a fost creată, nu a venit cu drepturi suplimentare. Au venit ceva drepturi de ordin politic, drepturi eh, care le revin cetățenilor inactivi economic, și aici vine vorba și de interpretarea Curții Europene de Justiție, de justiție care a, a alărgit sfera de aplicare a, a drepturilor cetățenești prin introducerea cetățeniei. Și aici a existat și dreptul non-discriminării. Practic, uh, se va pierde această dimensiune uh, a drepturilor politice. Există drepturi care vor fi menținute și fără cetățenia europeană, dar uh, vor apărea și drepturi care se vor pierde. Sunt motive pentru care s-a ridicat această problemă, mai ales în cazul cetățenilor Regatului Unit, cetățeni britanici care și-au reședința în alte state membre uh, UE. Există, cred, chiar și o inițiativă a cetățenilor care să permită acest lucru. Există, practic, încă o dată, cum spuneam, posibilitatea de a se menține cetățenia UE. Există trei scenarii aici. Prima posibilitate ar fi cea a cetățeniei asociate, și anume, Uniunea Europeană va oferi cetățenie cetățenie europeană membrilor uh, sau uh, cetățenilor britanici, chiar dacă Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană. Este aici vorba despre un uh, drept care derivă din statutul de cetățean al unui stat membru. Practic se continuă aici dezbaterea care a avut loc în uh, trecut, ideea de a se putea da această cetățenie europeană indiferent de cetățenia națională. Există aici un temei juridic. Deci ideea că cetățenia europeană decurge din naționalitate, din cetățenia națională, aduce o valoare și asta înseamnă că cetățenia uh, europeană transcende cetățenia uh, legată de apartenența la un stat sau altul. Există avantaje, dar și costuri care uh, decurg din această modificare fundamentală. Apoi, ideea de a se impune statelor membre să acorde cetățenia uh, lor, cetățenia națională, cetățenilor britanici care au, uh, își au domiciliul uh, într-un stat sau altul. Cred că este o variantă probabilă pentru că aici se stabilesc condițiile pentru dobândirea cetățeniei naționale la nivelul fiecărui stat. Este un proiect fezabil. Și acum a fost uh, însă și în trecut. Uh, s-a vorbit despre ideea că lipsește temeiul juridic și e nevoie de modificare ale tratatului existent. Apoi alte drepturi care nu sunt legate de cetățenie. Există posibilitatea de a se garanta cetățenilor britanici care își au reședința în alt stat membru un set de drepturi um, legate de uh, situația actuală și drepturile care există în prezent în Uniunea Europeană cetățeni europeni care locuiesc în Marea Britanie își vor, își vor păstra de asemenea drepturile valabile astăzi. Și britanicii care locuiesc în alt stat membru vor, își vor păstra dreptul de a stabili domiciliul în acel stat. Însă cu noua posibilitate, cu nou scenariu, ei își vor pierde dreptul de liberă cir- circulație. Însă există o posibilitate de a rezolva problema, și anume articolul 79, ca temei juridic, care reglementează dreptul um, resortizanților din state terțe de a uh, stabili domiciliul. Dar, încă o dată, revenim la posibilitatea de a cupla cetățenia, de a decupla cetățenia de pachetul de drepturi. Și apoi, când vine vorba de menținerea cetățeniei, ceea ce este foarte improbabil și îndoielnic din punct de vedere juridic, dar este totuși un scenariu interesant care aduce provocări, și anume utilizarea, de a, uh, utilizarea jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Uh, există un caz special care a avut ca sentință următoarea prevedere. Ideea că nu se pot impune prevederi legate de cetățenie pe baza uh, unor legislații naționale. Curtea a spus că statele membre care nu puteau uh, determina pierderea cetățeniei naționale, ar uh, lua măsuri disproporționale în acest caz. S-a încercat uh, aici uh, utilizarea uh, unor argumente ce țin de acel caz special, cazul Rotman, uh, tocmai pentru a le folosi ca căi de atac împotriva unor decizii considerate a fi disproporționate. Și articolul 50, pentru a reveni la el, ar însemna să se piardă cetățenia uh, europeană. Bun. Există o, un scenariu în care această provocare juridică ar avea șanse mai mari de reușită, chiar dacă ar fi o chestiune delicată, și anume, din câte știu eu, uh, problema a fost ridicată înainte de uh, referendumul privind Brexitul și trebuie să spun că în acel moment am crezut că cel puțin, uh, din punct de vedere politic, deci am înțeles că nu s-a urmărit acea pistă din punct de vedere politic, și politic și curțile britanice nu s-au adresat Curții Europene de Justiție în această cauză, dar cred că din punct de vedere juridic existau argumente puternice în această direcție, și anume, dacă cetățenii britanici cu domiciliu în alt stat membru, mulți dintre ei nu uh, se bucurau de uh, dreptul de vot la acel referendum, uh, din perspectiva mea, argumentul lor era puternic și anume în favoarea pierderii cetățeniei, pentru că ei, ei erau obligați să renunțe la acea cetățenie tocmai pentru a-și exprima decizia, er, punctul de eh, vedere. Statul de membru nu, nu e ca și cum punct, eh, statul membru nu ar putea retrage cetățenia, dar chiar dacă face asta, asta trebuie să se întâmple în conformitate cu principii de bază și anume dreptul de a participa la toate deciziile cetățenești din acel stat. Ei nu trebuie să fie privați de dreptul de a participa la acel proces decizional prin simplu fapt că locuiesc în alt stat. Cred că acestea au fost aspectele cruciale aici și cred că uh, aici există un argument juridic foarte puternic. Înțeleg că din punct de vedere politic este destul de improbabil ca CEJ să accepte decizia, însă, din punct de vedere juridic, există un temei foarte solid. Mai există o posibilitate, și anume, anumiți cetățeni britanici ar putea păstra cetățenia europeană și alții nu. Și aici uh, apare o provocare, o problemă. Nimic nu împiedică o parte din uh, Regatul Unit să rămână și altă parte să plece. Există un precedent și anume Groenlanda. Există uh, practic cazuri în care o parte a unui teritoriu a rămas membru uh, a Uniunii Europene și altă parte nu. Există posibilitatea unor teritorii precum Scoția sau Irlanda de Nord să rămână și celelalte teritorii să plece, să iasă din Uniunea Europeană. Bineînțeles că ar fi foarte complex de organizat așa ceva în uh, practică pentru că ar trebui să se organizeze frontiere interne, dacă Scoția sau Irlanda de Nord ar rămâne în Uniunea Europeană, însă nu ar fi imposibil. Însă ar fi, din punct de vedere politic, uh, dificil, iar consecințele, consecințele ar îngreuna procesul. Dar dacă vă gândiți pe de o parte, există un risc economic pentru Regatul Unit, pentru că, în mod natural, pentru Scoția și Irlanda de Nord, ar apărea efecte pozitive, s-ar atrage foarte multe investiții, uh, investitori care ar profita de cele două piețe, dar pentru restul regatului unit ar fi dramatic, pentru că s-ar îngreuna mobilitatea economică. Pentru Uniunea Europeană, dificultatea va fi că dacă se va întâmpla asta, fără o părăsire formală a Regatului Unit, teritoriul rămânând, practic, uh, partea Uniunii Europene, așa s-a întâmplat și în cazul Groenlandei, ar însemna că reprezentarea acelui teritoriu ar fi preluată tot de guvernul britanic și nu de către Scoția sau Irlanda de Nord. Pe de altă parte, spune că dacă scenariul ar trebui uh, pus în aplicare, reprezentarea ar trebui că, uh, în continuare um, să fie rolul guvernului britanic. Deci ar fi o altfel de, un altfel de scenariu alternativ. Ceea ce privește inițiativa privind drepturile cetățenești în uh, Regatul Unit. Câteva aspecte pe care le consider uh, importante. Termenul limită al părăsirii. Dacă vrem să protejăm drepturile cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit, care este termenul uh, respectiv? Mulți ar spune că termenul este data referendumului, alții au spus că este data în care acordul de ieșire sau un nou acord sau ambele intră în vigoare sau sunt semnate sau data efectivă a Brexitului. Pentru că cele două s-ar putea să nu coincidă. În viziunea mea, a ne limita la un termen stabilit înainte de data Brexitului ar însemna să limităm deja drepturile cetățenilor UE în timp ce Regatul Unit rămâne membru a, membru a Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, nu am protejat decât drepturile celor care trăiesc în Regatul Unit până la data referendumului sau care trăiau până la data referendumului sau până la data activării articolului 50, iar făcând asta ceea ce spunem că în această perioadă Regatul Unit nu mai uh, uh, respectă angajamentele conform legislației UE. Deci nu există nicio alternativă aici, ar trebui să existe data efectivă, să se ia în considerare data efectivă a Brexitului, a ieșirii din Uniunea Europeană. Există un risc de fraudă aici, sunt uh, cetățeni care ar putea să plece tocmai de a beneficia alte eh, drepturi în altă parte și în al doilea rând există un mecanism care poate preveni astfel de situații. Deci când libera circulație este artificială, atunci nu mai trebuie să fie respectată pentru că reprezintă o pârghie de fraudă. Și acel lucru îl spune și Curtea Europeană de Justiție. another crucial question. O altă întrebare crucială care trebuie pusă se referă la protecția juridică și la interpretarea drepturilor respective după ieșirea din Europeană. Aici sunt de acord cu ce se preconizează în liniile orientative de la Comisie pe care am putut să le uh, Uh, consult și e vorba deci se preconizează deja în cadrul spațiului economic european, și anume, Regatul Unit va continua să fie uh, obligat să respecte jurisprudența um, trecută și va putea de asemenea să ia uh, în calcul jurisprudența urții de Justiție pentru cetățenii vizați din ambele grupe de cetățeni. În aplicarea acestei abordări, nu este o mare diferență între determinismul uh, reprezentat de vechea jurisprudență și de jurisprudența viitoare, respectiv. Apoi, o altă întrebare care se pune este uh, următoarea. Cui, uh, cine se va supune acestor hotărâri de la Curtea de Justiție și uh, respectarea uh, acestor hotărâri? Cred că sistemul britanic și instanțele sale uh, în decursul integrării europene au demonstrat un mare grad de loialitate față de aplicarea legislației europene, mult mai mult chiar decât au făcut-o alte instanțe naționale. Deci eu sunt de acord ca instanțele britanice să se asigure că se respecte aceste uh, hotărâri ale Curții Europene de Justiție. Și în spațiul economic european se poate preconiza Uh, această aplicare uh, de către instanța națională a unor hotărâri din partea Curții de Justiție Europene. Deci un mecanism de acest gen, nu cred că ar trebui să creăm o nouă instanță care să rezolve astfel de litigi sau dispute care pot să apare. Înainte de a încheia, încă două remarci pe scurt. Una se referă la uh, conceptul de cetățenie european, europeană. Uniunea Europeană a pierdut în popularitate în ultima vreme și au apărut practic două categorii de cetățeni. Uh, E vorba de cetățeni mai mobili și cei care nu circulă în Europeană. Sunt cetățeni care se văd ca fiind mobili, care circulă, care fac parte din lumea globalizată și în Europa și alții care nu se mișcă, care nu circulă, nu sunt mobili, care au viziune asupra lumii exact contrară celor din primul grup de cetățeni. Și o lecție care ar putea fi trasă este că una dintre marile probleme cu care se confruntă conceptul european de cetățenie este că el pare să se aplice numai cetățenilor mobili, celor care circulă. Cei care nu călătoresc niciodată, care nu circulă între țările europene, se simt îndepărtați. Sau, în orice caz, departe de Uniunea Europeană și așa mai departe, și de cetățenia europeană este foarte clar că aici mai apare un lucru mai puțin discutat și care poate să pară paradoxal la prima vedere. O problemă a cetățeniei europene este că se eh, concentrează foarte mult pe drepturi. Dar niciodată nu se vorbește despre îndatoriri. Nu ai cetățenie dacă nu ai drepturi, dar și îndatoriri. Nu prea avem nimic în materie de îndatoriri când vine vorba de cetățenia europeană. Și exact aici ce se poate face este să legăm uh, aceste lucruri de o altă discuție Uh, dezbatere din Uniunea Europeană și pe care eu am menționat-o acum vreo 5 ani la Parlamentul dumneavoastră, ea se referă la resursele proprii. Este o veche obsesie de-a mea. În orice caz, este vorba de un concept cu uh, caracter transformativ, care poate să influențeze cu totul conceptul de cetățenie europeană. Uniunea Europeană s-a înființat și a evoluat în așa fel încât cetățenii europeni nu au înțeles cum se, eh, împărtă, cum se împart sarcinile între ei și nu au înțeles eh, cum funcționează jocul de influență în Uniunea Europeană, de exemplu, în modelul joc de sumă zero. Și atunci, o abordare constructivă a cetățeniei europene ar fi tocmai discuția legată și eh, adoptarea resurselor proprii și cetățenii astfel să înțeleagă cum își uh, împart uh, sarcinile și cum contribuie și astfel înțeleg mai bine care este plus valoarea reală a Uniunii Europene. De pildă, dacă legi resursele proprii de fiscalitate, de o fiscalitate care n-ar mai fi monopolul uh, unui stat membru, ci ar interveni și planul european. Astfel, ar uh, s-ar reinstitui o justiție sau echitate fiscală în momentul în care statul membru la nivelul său nu mai poate să facă acest lucru. Și cred că asta ar fi o posibilitate de a lărgi conceptul de cetățenie europeană astăzi. Și o ultimă observație, care cred că va influența foarte mult Brexitul, se referă la niște reforme mai ample pe care va trebui Uniunea Europeană să le întreprindă. Întrebarea se pune, deci dacă Brexitul trebuie să fie însoțit și de discuție mai amplă referitoare la reformarea Uniunii Europene. Au existat niște discuții în acest sens înainte de rezultatul referendumului. Vă amintiți poate de acel uh, regim special care se discuta pentru Regatul Unit, tocmai pentru a, evota, a evita divorțul. La vremea aceea se spunea, haideți să nu deschidem dezbateri furtunoase, haideți să ne concentrăm pe ceva foarte uh, Uh, precis, un regim uh, specific, să nu deschidem o cutie a Pandorei. Dar nu a mers această abordare. După părerea mea, cred că este mai bine ca Brexitul să fie însoțit de o dezbatere mai amplă de tip constituțional în Europa de astăzi, din trei motive. În primul rând, orice s-ar întâmpla cu Brexitul și oricare ar fi hotărârile care vor fi luate, tot va fi nevoie de un, uh, unanimitate pentru ratificare. Uh, deci, din partea tuturor statelor membre. Articolul 50 nu vorbește despre asta. E vorba de majoritate calificată, dar, de fapt, în realitate, dacă ne îndreptăm spre un uh, Brexit dur, și oricum cred că este un scenariu prost pentru toată lumea, dar dacă nu așa vor sta lucrurile. E foarte clar că va exista o simultaneitate între uh, acordul de ieșire și cel de uh, realizare a unui acord de, de, de, de, de cooperare cu Regatul Unit, care oricum vor necesita unanimitatea. Și atunci este clar că va fi nevoie de o discuție mai amplă uh, privitoare la reformele Uh, care trebuie să fie făcute în Uniunea Europeană. Deci eu cred că aceste două dosare trebuie să fie legate, interconectate și că există uh, niște oportunități aici. Apoi, s-ar putea să existe o soluție finală adoptată care să însemne că Regatul Unit pleacă, dar nu pleacă în același timp. De pildă, o formă de integrare mai uh, relaxată un uh, acord alternativ ar putea fi imaginat uh, și croit pe măsura Regatului Unit care să-i permite să uh, graviteze în continuare în jurul Uniunii Europene, adică să plece în Uniunea Europeană, dar să rămână totuși într-un fel printr-o asociere mai puțin stringentă. Și în sfârșit, și aici închei, doamnă președinte, eu cred că în Uniunea Europeană mai avem un deficit democratic despre care nu vorbește nimeni. El se referă la faptul că avem o imposibilitate a reformei constituționale. Uh, generațiile uh, mai noi uh, suferă consecințele unui aranjament constituțional din trecut. Faptul că nu se vorbește despre modificarea tratatelor suficient uh, eu însumi am spus că e mai bine să nu se deschidă această discuție constituțională și cum să se facă o, o reformă constituțională fără a ne atinge de tratate și aici curtea s-a exprimat, dar cred că la un moment dat tot va trebui să ne înfruntăm cu uh, aceste probleme. Acum, câteva, uh, acum câțiva ani s-a făcut o propunere de, mai mult, de către mai mulți colegi, dintre care și eu însumi, se referă la modelul sud-african. De ce? Pentru că în, Af- în, Af- în Africa de Sud, la sfârșitul apartheidului, a existat aceeași problematică. Și anume, interesele unei populații majoritare care trebuia să fie cumva uh, liniștite, pe de altă parte un aranjament constituțional care să permită întregii comunități și, și minorităților să se regăsească în acest nou sistem. Și atunci au venit cu o carte de principii fundamentale de bază care pot fi supuse unui veto de către orice grup. Și apoi s-a ales uh, uh, un, uh, un tip de, uh, vet, de acord majoritar și așa mai departe. Deci e vorba de un nou model sud-african care ar putea să inspire, să inspire pe europeni, și anume o conferință interguvernamentală în care să se pună de acord, acordă inițial asupra unui uh, set minim de principii generale. Și apoi să se ratifice, dacă este caz de, cazul de către parlamentele naționale sau um, chiar să se fie supus veto. Dar, pe de altă parte, să existe un uh, proces uh, paralel uh, prin care să, să descrie în mod detaliat aceste principii, precum și entitatea sau organismul care să confirme aceste, aceste lucruri uh, și probabil asta să se petreacă la nivelul curților supreme de justiție din statele membre. Asta ar fi o posibilitate ca să se reintroducă în discuție eventual modificarea tratatelor. Mulțumesc foarte mult! Ați uh, pus degetul pe rană, multe subiecte importante, sensibile. Acum dau cuvântul colegilor. Pot să pun întrebări și Barbara deja a ridicat uh, mâna ca și Mercedes. Mulțumesc foarte mult pentru uh, această intervenție extrem de interesantă. Uh, inclusiv în legătură cu drepturile. Aș dori să pun o întrebare care se referă la o critică cât se poate de justificată, după părerea mea, pe care dumneavoastră o adresați uh, cetățenilor sau cetățeniei europene, uh, și anume că e o cetățenie croită pe măsura cetățenilor mobili și nu celorlalți. Eu nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră cu ce ne spuneți despre resursele proprii care ar putea să ne ajute în demersul uh, integrării europene. Dar dincolo de asta, vreau să vă întreb și să-mi răspundeți sincer. Având în vedere rezultatele pe care ni le dorim și având în vedere ce ar putea să însemne o nouă cetățenie europeană și noi drepturi și având în vedere faptul că Uniunea Europeană încă nu a intrat în proces de reforme, nu credeți cumva că există un risc ridicat să tot vorbim despre e, ceea ce tot vorbesc cei 27 de state membre, și anume mesajul clar care este adresat englezilor sau petașilor în permanență că nu o să le fie mai bine în afara Uniunii Europene decât în Uniunea Europeană. Oare chiar este adevărat? În primul rând este vorba de un ton amenințător. Și apoi, chiar suntem siguri că nu-i mai bine în afara UE decât înăuntru? Nu știm, nu suntem siguri, nu, nu știm 100%. Vă mulțumesc. Mercedes. Mulțumesc. În primul rând, reacționez la cele spuse de Barbara. Numai ce? Nu, nu spunem asta. Spunem că nu poți să obții mai mult în afara Uniunii Europene de la Uniunea Europeană decât dacă uh, ești în Uniunea Europeană. Nu, noi asta spunem și nu spunem că nu poți să te simți mai bine în afara UE decât în, înăuntru UE în mod absolut. Acum, în ce privește cetățenia, și în ceea ce privește acei cetățeni mobili sau, după caz, cetățeni care nu circulă în europeană. Noi vorbim despre Brexit, dar uh, nu numai. Vorbim uh, oricum de ceva vreme încoace despre drepturile cetățenești și despre Europa socială și poate că am putea, într-adevăr, să zăbovi mai mult asupra acestor aspecte. De pildă, zilele acestea se dezbate problema lucrătorilor detașați. Și atunci mă întreb dacă nu ar putea să însemne un abuz al dreptului de cetățenie european, uh, având în vedere împărțirea în cele două grupuri cetățeni mobili, cetățeni care nu circulă. Poate că merită să aprofundăm lucrurile din această perspectivă, dezbatere care putea să ne eh, fie utilă și în cadrul eh, Brexit, pentru că, bineînțeles, vom avea nevoie de un cadru de discuție foarte clar uh, Uh, pentru a discuta drepturile cetățenești și deci trebuie să înțelegem că există într-adevăr două grupe de cetățeni, cei care circulă și cei care nu circulă și s-ar putea ca unii să fie văduviți de anumite drepturi. Apoi, uh, Irlanda și Scoția, dar au fost evocate aici. Dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră credeți că, de fapt, nu se poate ca uh, Irlanda și Scoția prin referendum nu pot să și iasă și apoi să intre în Europeană la loc. Pentru că oricum ar fi reprezentați de regatul Uniunii Europene, eh, regatul uh, Unit. Chiar dacă ar părăsi regatul Unit. Deci ce s-ar întâmpla? să se separe de, sau să iasă din uh, Regatul Unit, dar să nu intre în Uniunea Europeană, vi se pare o uh, procedură mai uh, clară decât cea prin care ies și apoi intră imediat în uh, regatul în Uniunea Europeană, având în vedere că sunt uh, zone care deja au integrat și respectat întotdeauna legislația deci o aplică în continuare, n-ar fi niciun fel de mare schimbare pentru Irlanda și pentru Scoția. Dar bineînțeles că toate aceste lucruri trebuie să emane de la aceste uh, două uh, țări uh, Scoția și Irlanda. Oricum știm că Scoția s-a și exprimat în acest sens, evocând această posibilitate de a se despărți de Regatul Unit și de a rămâne totuși Uniunea Europeană. Deci acest scenariu există. Iar cât privește Irlanda, poate că lucrurile sunt mai puțin uh, ușor de abordat, pentru că știm că este vorba de o situație mult mai uh, complexă și oricum nu știm dacă uh, Irlanda ar rămâne în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul uh, Silva Pereira. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului uh, Maduro, o prezentare deosebit de importantă, ne-a făcut-o domnia sa. Bineînțeles cu toții ne dorim ca consecințele negative ale Brexitului să fie minimizate, dar ele cu siguranță vor exista și ele vor afecta tot așa cu siguranță cetățenia. Iar cât privește cetățenia europeană, dacă este să o înțelegem ca un fel de cetățenie cu mai multe niveluri, așa cum este ea descrisă în tratat, în tratate, oricum, astăzi ea nu este de, la dispoziția cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene. Alternativele pot fi imaginate, dar sunt mai mult poate iluzii sau utopii. Cetățenia asociată, uh, asocierea drepturilor naționale unei cetățenii europene, uh, litigii sau dispute aduse în fața Curții de Justiție, niciun dintre aceste scenarii nu par uh, strălucite astăzi. Ne putem concentra pe drepturile de reședință, de ședere și pe ce putem face pentru a proteja astfel de drepturi pe viitor. Regatul Unit discută în acest moment următoarele uh, se pare că Regatul Unit uh, cere foarte uh, multe din partea uh, migranților, adică să completeze foarte multe formulare, multă herțogărie pentru a obține drept de ședere. Unii zic că e vorba de 80 de pagini. Atunci, întrebarea mea este ce putem să facem pentru a ne asigura că procedurile administrative din Regatul Unit nu periclitează drepturile de rezidență ale cetățenilor europeni din, uh, uh, din Regatul Unit. Mulțumesc, nu mai sunt alți uh, vorbitori, așa că o să dau cuvântul înapoi domnului Maduro. This last question. Da, mulțumesc. Am să încep cu ultima întrebare. În legislația europeană, așa cum este ea în momentul de față, procedurile administrative pot să aibă anumite diferențe, însă sunt mai degrabă la nivel de declarație, nu ceva constituțional. Și de aceea, Curtea a impus întotdeauna faptul că aceste proceduri trebuie să fie cât mai simple cu putință și, în consecință, aș spune că dacă acele drepturi care există în momentul de față în, în legislația europeană, dacă există vreo birocrație de tipul celei pe care l-am auzit, uh, și anume 80 de pagini și așa mai departe, or să fie o încărcare clară a legislației și ca și consecință. Dacă e să respectăm dreptul de a-și alege reședința în Regatul Unit, atunci am putea spune că acest drept va continua să existe și poate fi interpretată în lumina felului în care până în, trecu- până în prezent acest drept a fost uh, interpretat de către Curtea Europeană de Justiție. Și atunci întrebarea este următoarea. Dacă un cetățean al Uniunii Europene, la care locuiește în Regatul Unit, după Brexit și se va confrunta cu astfel de situație, uh, dacă va avea sau nu vreo cale de atac. Și eu aș spune că aș avea încredere în tribunalele Regatului Unit pentru a proteja cele drepturi, având în vedere jurisprudența care există deja din partea Curții Europene de Justiție. Și e ceva crucial acest lucru. Deci, una e să spui acel drept va continua să existe cu interpretarea și garanțiile oferite uh, Uh, și care existau înainte de ieșirea din uh, Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că dreptul că acele proceduri nu sunt decât la nivel declarativ și trebuie să fie cât mai simple cu putință. Și un alt aspect reprezintă punerea în aplicare, protecția juridică. După părerea mea, tribunalele britanice vor fi în măsură să facă acest lucru pentru că uh, au obligații ce decurg din interpretarea precedentă oferită de către Curtea Europeană de Justiție. Apoi, întrebarea referitor la cetățenii mobili și cei care nu sunt mobili și cred că da, aici e o chestiune crucială. Dacă e să ne gândim chiar și la faptul că există o evoluție importantă în momentul de față, în care cetățenia europeană a fost un element important uh, comparativ cu ce aveam în trecut în materie de liberă circulație. E vorba de cetățenii care nu sunt uh, activi din punct de vedere economic și drepturile lor. Asta poate fi mult discutat, însă în momentul în care vorbim despre viitor la acorduri cu Regatul Unit și vorbim despre importanța păstrării integrității pieței interne și a libertății circulației, o întrebare, o întrebare cheie este dacă discutăm doar despre libera circulație pentru persoane active din punct de vedere economic, dar și, sau și pentru alte persoane care n-ar fi active din punct de vedere economic. Și asta e un aspect care trebuie să fie clarificat. Însă, după cum am spus, e și mai important acum este să respectăm acele drepturi cetățenești pentru cei care rămân în Regatul Unit, să avem instrumente care să ne permită să vedem în mod vizibil ce înseamnă cetățenia, chiar și pentru cei care nu sunt mobili. Iar după părerea mea, trebuie să facem o legătură și cu discuția referitoare la resurse proprii, însă există și alte instrumente care pot fi asociate aici când vom ajunge la acele discuții care deocamdată sunt o ipoteză, cum ar fi posibilitatea de a crea un fond de șomaj, spre exemplu, pentru a corecta anumite șocuri asimetrice în anumite regiuni, existența unui mecanism de protecție european în zonele rurale vor permite acelor cetățeni care nu sunt mobili să înțeleagă cât de importantă este cetățenia mobilă și deci vom avea astfel o plusvaloare. Apoi, în ceea ce privește negocierile, eu cred că trebuie să fim atenți și să înțelegem că felul în care sunt organizate negocierile ar putea să vină și să acutizeze dificultatea negocierilor. Deci trebuie să atenuăm un pic acest lucru. E ceva natural, e clar, e normal. Uh, N-am experiență în ce privește divorțul, n-am experiență nici în ce privește căsătoria, însă e clar că există niște costuri, costuri de tranzacții și că ambele părți trebuie să fie implicate în proces. Dar e mai și normal că decizia e greu de luat într-un context de presiune și de tensiune. Deci trebuie să evităm asta. Și după părerea mea, față de cele spuse dumneavoastră, eu m-aș gândi că ar fi destul de greu să spunem britanicilor uh, așa frontal, o să vă fie mai rău fără noi decât cu noi. Eu aș fi de acord cu dumneavoastră. Haideți să nu facem asta și să o lăsăm și să vedem pe viitor. Dacă facem asta, vor fi prost percepuți, nu? Și cred eu că ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană este să fie foarte clar și anume să spună că vrea să protejeze integritatea pieței unice și așa mai departe. Aceasta e o poziție de principiu care, după părerea mea, este pe deplin acceptabilă și nimeni nu, putea, nu va putea să o conteste în Regatul Unit. Apoi, dincolo de asta, calificări și așa mai departe, dacă este intrăm în detalii, s-ar putea să fie o greșeală. Deci eu aș încerca să evit astfel de comentarii. Apoi, Irlanda de Nord și Scoția. Eu nu exclud posibilitatea ca în Irlanda de Nord și Scoția să hotărască să fie independente și dacă vor hotără asta, atunci o să trebuiască să solicite uh, să intre în Uniunea Europeană ca și noi membri independenți. Acum, dacă e posibil sau nu, vom vedea. Din punct de vedere juridic e posibil, politic vom vedea. Însă eu ce aș sugera este că să examinăm toate posibilitățile alternative care există și anume ca Irlanda de Nord și Scoția să fie în continuare parte din Regatul Unit, dar să rămână în continuare și partea Uniunii Europene. Și în ceea ce privește această alternativă, sunt două căi juridice de urmat. Un ar fi, să spunem că în fond, Regatul Unit părăsește, dar există părți din teritoriu care rămân, exemplu fiind Groenlanda, s-a făcut deja acest lucru, și atunci, dacă avem un acord cu un stat membru, ca parte din teritoriile sale să părăsească și restul rămâne. Din punct de vedere juridic, se poate. Asta s-a făcut cu Danemarca și Groenlanda. Dacă așa se va întâmpla, asta ar însemna că va exista o dificultate suplimentară și anume, cine rămâne și reprezentarea la Consiliu cum se va organiza? Va fi făcută de către Guvernul Regatului Unit sau, eventual, și e și asta o posibilitate, în intern, Regatul Unit Constituțional se reorganizează pentru a spune, uitați, asta va fi reprezentarea noastră în Parlamentul European, în Consiliul European, în cazul în care uh, s-ar putea fi acordată parte din această reprezentare Irlandei de Nord sau Scoției. Și asta ar fi posibil. Dar e ceva de rezolvat în intern. Acum, dificultatea pentru Uniunea Europeană va fi că anumite state membre să spună că dacă Regatul Unit rămâne, ar însemna că există percepția că e un fel de uh, cal troian în Uniunea Europeană. Deci, dacă Regatul Unit părăsește, s-ar putea ca parte din teritoriile sale să aibă nevoie de un nou acord și atunci am avea Scoția și Irlanda de Nord ca și partea Uniunii Europene, dar în același timp să fie și teritoria ale Regatului Unit. Acum, din punct de vedere juridic, asta ar fi o altă posibilitate. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Poiares, Maduro, pentru această prezentare și oricum o să avem ocazia până se finalizează întregul proces să mai discutăm cu dumneavoastră. Oh, I'm sorry, I didn't notice. Yeah, Mr. Rău, n-am observat. Domnul Fox, vreau să mai spuneți ceva? Mulțumesc, doamna președinte. Mă întreb oare n-a fost vreo confuzie în ultimele comentarii, pentru că v-ați referit la Irlanda de Nord și Scoția, care să devină, ar putea să devină independente. Nimeni nu sugerează ca Irlanda de Nord și Scoția să devină independente. Există un tratat, un acord între Republica Irlanda și Regatul Unit și oamenii din Irlanda de Nord vor hotărâ dacă vor să fie în continuare parte a Regatului Unit sau dacă nu. Și asta e o decizie a adunării naționale din Irlanda din Nord, dacă da sau nu să facă acest lucru. Acum, poziția Scoției e total diferită, așa că vreau să fie foarte clar, pentru că dacă e să spunem că Irlanda de Nord ar putea să devină independentă, mi se pare incorrect acest lucru. Da, bun, de fapt noi am speculat asupra opțiunilor care ar putea apărea, spune doamna președinte, și acum aș dori să dau cuvântul imediat lui uh, Bascal. Pascal Durand. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, mecanismul, reguli și principii generale în ceea ce privește mecanismele de control din partea statelor membre, în ceea ce privește uh, uh, competențele uh, de punere în aplicare ale Comisiei Europene. Mulțumesc, doamna președinte. Am o altă întâlnire în curs, în paralel, și mă grăbesc un pic și mă gândeam să iau cuvânt un pic înainte de a pleca. Schimbul de opinii, foarte pe scurt, pentru că avem întârziere și e vorba de o primă discuție pe acest subiect, se referă la comitologie și mai precis discutăm despre puterile executive în ceea ce privește actele legislative obligatorii europene. Avem o propunere uh, care este făcută de Comisia Europeană pentru a încerca să depășim o dificultate cu care se confruntă aceasta la nivel mai întâi politic și în raportul său, în legăturile sale cu țări terțe sau părți uh, participante, și anume, în ceea ce privește o procedură de examinare, în momentul în care nu există o majoritate care să fie degajată, atunci Comisia nu poate nici să adopte, nici să respingă actul respectiv. Și este, are obligația de a lua o decizie indiferent de cea luată de reprezentanții țărilor membre, ceea ce pune o problemă politic, uh, la nivel politic, pentru că Comisia nu poate înlocui statele membre. Și există câteva propuneri făcute de Comisia Europeană pentru a rezolva această problemă. Prima ar fi o procedură simplă, apoi o cale de atac și am putea să adăugăm un al treilea nivel, o a treia etapă. Dar procedura de apel, de fapt, nu face decât să confirme ceea ce se întâmplă în prima etapă. Dacă am adăugat încă o a treia etapă, vom adăuga un coeficient de greutate Uh, și de neluare de decizii, pentru că nu văd de ce o a treia etapă ar modifica ce s-a întâmplat în primele două etape. Rămânem în același context. O altă propunere din partea Comisiei, care mie mi se pare mult mai periculoasă din punct de vedere democratic, și anume că la comitetul de apel s-ar reduce, s-ar modifica quorumul și am avea o majoritate simplă. Și atunci nu s-ar mai lua în calcul abținerile. Deci am putea să restrângem sfera de acoperire a votului, dar am trece de la un sistem de majoritate calificată la un sistem de majoritate simplă, cu o, un premiu acordat acelor state care nu se pronunță, pentru că acestea ar putea să arunce vina pe cei care s-au pronunțat într-un fel sau altul. Și mai avem o a treia propunere din partea Comisiei și anume de a solicita orientare politică din partea Consiliului în ceea ce privește consecințele unui lipsă de a, opinie sau de aviz. Aici n-am înțeles prea bine care ar putea fi implicațiile. Eventual am avea un aviz, un aviz, nu știu, de natură juridică, nu e prea clar. Iar cea de-a patra propunere și ultima din partea comisiei ar fi ca voturile din comitetul de apel să fie uh, voturi publice. Ceea ce noi considerăm că e un lucru bun, uh, ca să știm exact ce și cum. Dar atunci n-am avea o modificare substanțială a textelor, ci am avea doar o motivare, o expunere de motive pentru voturi. Iată deci care sunt propunerile și ce v-aș propune eu este să încercăm să găsim o cale de a ieși din impas, din blocaj, așa cum își dorește Comisia, și să evităm situația în care Comisia trebuie să înlocuiască statele membre în momentul în care acestea nu au fost în măsură să ia o decizie. Deci, cel mai important, după părerea mea, este ca să fim în măsură să considerăm că trans transparența ar fi deja un prim pas înainte. Deci, să cunoaștem expunerile de motive în mod sistematic din partea statelor membre și să depășim o situație opacă în care prin acest uh, comitet de comitologie nu știm cine ce a zis, cine ce a votat. Deci asta ar putea să fie într-adevăr o primă măsură foarte importantă. O a doua ar fi și e de fapt uh, alternativa pe care o prefer eu și aș cere comisiei să încerce să se gândească la acest lucru, să facem o distinție în diferitele acte legislative pe domenii. Există deja acest lucru și ne-am putea gândi, spre exemplu, că pentru anumite domenii, sănătate, siguranță alimentară, uh, Um, o serie întreagă de subiecte pe care va trebui să le definim, dar care sunt importante pentru cetățenii europeni. Deci, natura și domeniul subiectului respectiv, în funcție de ele, ne-am putea gândi să uh, avem o derogare de la majoritatea calificată și dacă comisia nu obține această majoritate calificată, atunci am menține principiul neautorizării. Deci un fel de aplicare generală a unui principiu de precauție în momentul în care nu există o majoritate calificată pe anumite subiecte. Evident, nu pe toate, pentru că nu vrem să blocăm felul în care funcționează comisia și nici felul în care funcționează Uniunea Europeană. Însă eu, și nu neapărat că, pentru că sunt ecologist, dar pentru că depășește acest aspect. E vorba de igienă alimentară, de sănătate, e vorba de subiecte care se referă direct la sănătatea europenilor. De aceea, eu aș propune ca noi, comisia noastră, să facem o distinție în funcție de domeniu. Acum, n-am să intru în detaliu în ceea ce privește celelalte posibilități alternative, pentru că am impresia că acesta s-ar putea să ducă la o, niște conflicte suplimentare. Eu m-aș gândi mai degrabă la soluții de consens, în așa fel încât să nu lăsăm comisia baltă de una singură în momentul în care statele membre nu iau decizii sau nu-și motivează lipsa de decizii. Deci să îmbunătățim transparența și să facem o distinție între ceea ce e esențial, pe de o parte, și ceea ce uh, mai uh, puțin esențial. Deci aceasta ar fi prime idei asupra cărora va, ar trebui să reflectăm pe viitor și evident am să ascult cu atenție toate observațiile făcute de colegi. Mulțumesc. Văd că nu sunt raportorii din umbră aici. Îl avem pe Richard Corbett din partea socialiștilor și mai te păcăza Ortunua din partea ALDE. Ashley Fox? Da, vă rog. Mulțumesc. Eu sunt raportor din umbră din partea ICR. Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc domnului Durand pentru această contribuție și pot să vă spun că da, trebuie să mă reformăm acest domeniu al legislației, plecând de la ideea că între 2011 și 2015, 36 din 40 de cazuri înaintate Comitetului de uh, Pilotaj au ajuns la același uh, lipsă de decizie. Deci e clar că aici procesul acesta nu, procedura aceasta nu a funcționat foarte bine și noi ne dorim să susținem eforturile de reexaminare a acestor proceduri, să fie mai transparente și să uh, existe voturile uh, care au fost luate în comitetul de apel să poată fi uh, publice. Și în cazurile controversate, e clar că Comisia trebuie să aibă posibilitatea să solicite un aviz din partea Consiliului. Pentru asta ne va permite să înțelegem mai bine care vor fi implicațiile unei lipse de uh, aviz sau de opinie și colega noastră este îngrijorată de faptul că propunerile uh, Uh, uh, așa cum au fost făcute, ar putea fi utilizată de către Comisie pentru a reduce puterile acordate reprezentanților statelor membre și asta nu e ceva pe care grupul nostru să-l poată susține. De asemenea, este îngrijorată și de faptul că s-ar putea modifica quorumul și să ajungem la doar 14 la număr, ceea ce e prea, prea, o cifră prea scăzută. Așteptăm cu nerăbdare evoluția acestui dosar și așteptăm să colaborăm cu domnul raportor. Da, mulțumesc, vreau să spun că toți coordonatorii și numele lor din partea grupurilor politice trebuie să fie înaintate către secretariat, fără de care noi nu avem cum să știm cine sunt raportorii din umbră pentru fiecare dosar politic și fiecare aviz. Acum, astăzi e vorba de un prim schimb de opinii și de o primă prezentare a informațiilor din partea domnului raportor. Ideea este ca în data de 29 mai să putem evalua aceste Uh, amendamente, avizul va fi trimis către traducere cel mai târziu în data de 10 mai. Deci toți cei care doresc să facă comentarii în prealabil să se adreseze lui Pascal Durand, deci înainte de această dată și vreau să-l încurajez pe Pascal să mențină legătura cu raportorii și de la jurii, pentru că e foarte util uh, acest lucru în așa fel încât să evităm uh, un vot negativ uh, pe avizul nostru din partea unei altei uh, comisii. Acum nu știu dacă mai sunt alte comentarii, mai dorește cineva să intervină. Dacă nu, putem încheia acest punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc foarte mult și vom vota, așa s-a prevăzut, în data de 3 iulie. Deci, în data de 12 iulie, înainte de vară. Și acum putem să facem câteva anunțuri pe care nu le-am făcut la început. Pe de-o parte, coordonatorii au recomandat ca audierile privind provocările constituționale și implicațiile Brexit, deci dezbaterea aferentă nu va mai avea loc astăzi, ci pe 20 s-a decis acest lucru și a doua decizie, Cristian Dan Preda este raportorul pentru uh, raportul privind uh, inițiativa privind cetățenia europeană. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avizul privind uh, raportul de proprie inițiativă Comisiei Juridice cu privire la monitorizarea aplicării legislației europene. Aveți uh, cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, spune domnul Ujașdovski, unde Comisia Juridică este competentă pe fond, e vorba de aplicarea legislației Uniunii Europene. Se spune la început că trebuie să se stabilească o bază de încredere între instituții și statele membre. Este o condiție sine qua non pentru a evita eventuale situații de criză în Europa. Asigurându-ne astfel că regulamentele europene sunt puse în aplicare mai eficient. Avizul sublinează mai multe aspecte. Capacitatea de a revizui regulamentele, apoi uh, suplețea legislației, transpunerea în uh, legislația națională. Apoi aș vrea să fac trimitere la procesul de legiferare într-o primă fază la nivel european. De ce? Pentru că în această primă fază se întâmplă lucrurile importante ale punerii în aplicare. În această fază, statele membre trebuie să pună în aplicare normele care apar în directivele europene. Și aici subliniez că proiectele de lege, dar și dispozițiile de punere în aplicare, toate normele de aplicare, trebuie să fie transparente pentru cetățeni, tocmai pentru a se crea această încredere. Încrederea în actele normative și ideea că opinia publică controlează procesul de legiferare, dar și punerea în aplicare. Apoi mai vreau să menționez implicarea mai mare a parlamentelor naționale în procesul de legiferare. Există o recomandare în acest sens care a fost deja adoptată de către Parlamentul European. Există un consens în acest sens, o înțelegere. Apoi există recomandarea de întărire a rolului parlamentelor europene, parlamentelor naționale în procedura de legiferare. Apoi mă aplic asupra chestiunii controlului. Deci controlul asupra procesului de punere în aplicare prin intermediul transmiterii unor informații sau date. Deci, practic, se vorbește despre un control mai eficient uh, decât până acum și cam acestea ar fi elementele esențiale ale proiectul meu de raport. Aștept acum amendamentele din partea dumneavoastră. Termenele sunt uh, foarte scurte. Suntem deja în întârziere cu întreaga procedură. Comisia juridică așteaptă acum uh, deciziile noastre. Deci, calendarul este foarte limitat. Aștept observațiile dumneavoastră. Mulțumim. Și acum doamna Claudia Țapardel pentru SND. Doamna președintă, în primul rând doresc să-i mulțumesc raportorului, domnului Ujadovski, pentru acest proiect de aviz. O poziție concretă cu privire la acest proiect o voi exprima prin amendamentele pe care le voi depune, dar vreau să, să fac câteva considerații de ordin general. Uh, o să dau un exemplu. Sunt totodată membru al Comisiei de Transporturi aici, în Parlamentul European, și am remarcat cu tristețe că în 2015 cea mai mare parte a statelor membre au fost supuse procedurilor de încălcare a legislației comunitare din cauza lipsei de transpunere a deciziilor privind transportul și mobilitatea. Majoritatea este foarte grav și consider că majoritatea statelor membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a pune în aplicare ceea ce s-a hotărât la nivel european și pentru a evita regresul în chestiuni legate de statul de drept doar prin aplicarea în întregime a legislației europene la nivel național putem aduce o schimbare pozitivă în viața cetățenilor și în mod uh, evident și foarte important pentru instituțiile europene putem recâștiga încrederea acestora. Atât Parlamentul European cât și Comisia Europeană trebuie să acorde o atenție sporită impactului pe care deciziile noastre le au sau nu le au asupra cetățenilor și cred că și acest aspect trebuie să fie inclus în proiectul de aviz. Vă mulțumesc frumos și voi reveni cu considerații mai, uh, mai complete prin amendamentele pe care le voi depune. Mulțumesc frumos! And I to I was just informed that cer scuze acum raportorului din partea PPE. Aveți cuvântul acum. Vreau să mulțumesc domnului Wojardowski pentru propunerea prezentată și recomandările legate de acest proiect. Sunt întru totul de acord cu ideile prezentate. Cred că mai ales punctul 3 este important și anume importanța transparenței care a fost uh, subliniată. Procesul de legiferare trebuie să fie mai limpede, mai ușor de înțeles și mai precis. La punctul 6 e foarte important să se întărească rolul parlamentelor europene, parlamentelor naționale și cred că ar trebui să încurajăm parlamentele naționale să participe la toate procesele de la început, nu numai în uh, procesul de punere în aplicare a legislației. Cred că este foarte important la punctul 10 să solicităm comisiei un regulament care să guverneze asupra regulilor de infringement, procedurilor de încălcare, pentru că așa lucrurile s-ar limpezi. Au existat probleme când uh, m-am uitat la proiectul prezentat de Comisia Juridică. Sunt chestiuni neclare legate de monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE în 2015. Sunt chestiuni politice, se încearcă descrierea economiilor făcute acolo. Știu că sunt peste 100 de amendamente la acel raport. Sper că în colaborare cu Comisia Juridică vom reuși să concentrăm propunerea noastră pe obiectivul concret. Mulțumesc! Înainte de a da, cuvântul domnul Gestaldo nu este aici, deci avem, nu mai sunt raportori din umbră. Până a dat cuvântul înapoi domnului Iuajdovski, o să informez pe toată lumea că, prin, că la acest raport a trebuit să negociem cu Comisia Juridică. Ei au vrut să amâne procedura, ei au vrut să voteze în aprilie. Noi am, am vrut să avem un aviz consistent deci apreciez ceea ce a făcut domnul Ujazdowski. Sunt în engleză amendamentele și trebuie depuse în engleză aceste amendamente. Pentru asta putem vota pe 29 mai și va fi destul timp să ajungem la finalul procesului. Încă o dată cuvântului dăm domnului, acum um, cuvântului domnului Uradovski. Îmi cer scuze, spune la președinte, care este termenul pentru amendamente? 12, pe 12 mai la ora 6 după amiaza. Și pe 29 vom examina amendamentele, vom vota în aceeași zi și încă o dată amendamentele trebuie să fie în limba engleză. Pentru că altfel nu mai reușim. Deci, încă o dată, domnul Iașdovski. Mulțumim domnului Țapardel și domnului Poni pentru pozițiile exprimate. Sunt uh, mulțumit că elementele principale ale proiectului meu de aviz sunt acceptate. Aștept, deci, poziții în scris. Desigur că aș vrea să includ uh, pozițiile tuturor grupurilor în uh, textul proiectului mm, nostru de aviz al comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, deci putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și putem, putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2018. Toate secțiunile, grupurile politice au uh, decis să facem uh, aici, să redactăm un aviz, lucru care a devenit deja o tradiție de ceva vreme. Noi nu suntem uh, însă comisia care în mod tradițional se ocupă de cheltuieli, dar avem uh, priorități foarte clare când vine vorba de finanțarea unor programe importante care au un impact important pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. De regulă, AFCO redactează uh, astfel de avize care includ ideea că nu trebuie să facă economii la programe uh, în beneficiul cetățenilor cum ar fi uh, Europe for Citizens și așa mai departe. După cum Comisia a lansat uh, dezbateri importante cu privire la viitorul Europei, într-adevăr, lucrurile se vor discuta în anii ce vor urma și de aceea ar fi bine să luăm uh, foarte în serios comunicările și campaniile de informare care vor urma și care trebuie de asemenea avut în vedere în uh, bugetul pentru 2018. Am decis totodată să redactăm o scrisoare cu privire la mandatul Comisiei de Bugete în dialogul tripartit în loc de aviz, deci vom transmite această scrisoare, iar domnul Zicred Mureșan, care este raportorul, va se referi la amendamentele bugetare. În ceea ce privește votul, am decis să votăm aceste amendamente bugetare pe 12 iulie, apoi nu mai există alte întâlniri până pe 31 august, este termenul pentru amendamentele la poziția Consiliului, deci practic aici ne vom referi ca în anii trecuți la raportul Comisiei, iar raportorul uh, îl va adapta la posibile modificări introduse de Consiliul. Cam asta este abordarea noastră. Comisia va prezenta bugetul la finele lunii mai. Noi vom trimite proiectul nostru de aviz uh, pe 19 iunie pentru a fi tradus și apoi va exista pe 20 iunie o discuție, așa cum s-a spus, va fi uh, un raport doar în limba engleză, iar termenul limită va fi 22 iunie, termenul limită pentru amendamente. Dacă cineva vrea să depășească tradiția și să vină cu idei noi, Vă rog să fiți pregătiți din timp. Pe 12 iulie, deci, vom vota la AFCO, iar racordarea la poziția Consiliului se va face în Comisia de Bugete. Cam atât am avut de spus ca cuvânt introductiv. Mă bucur să-l salut pe Siegfried, care ni s-a alăturat acum. În ceea ce privește procesul de la procedura de la AFCO, tocmai am vorbit despre ea. Acum pot să vă dau cuvântul pentru a reprezenta întreaga procedură, cum se va desfășura ea la Comisia de Buget. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitația din această dimineață. Vorbim despre prioritățile bugetare pentru anul viitor suntem uh, în următorul stadiu. Am uh, adoptat raportul meu privind liniile directoare la plenară. Deci este un raport prin care Parlamentul spune Comisiei care ar trebui să fie prioritățile politice pentru bugetul de anul viitor. Pe baza acestui document, Comisia își va redacta propriul proiect de buget la sfârșitul lunii mai și, după cum știți, negocierile între Parlament, Comisie și Consiliu vor începe apoi. În acele linii directoare pe care le-am adoptat în martie, am propus două priorități principale, eh, mai întâi creștere și locuri de muncă și, în al doilea rând, securitatea, siguranța cetățenilor. Pentru că eu cred că Asta este așteptarea principală a cetățenilor. Mai întâi locuri de muncă și apoi siguranță. Cum putem atinge aceste obiective? În primul rând, pentru a atinge creșterea economică și locuri de muncă, trebuie, bineînțeles, să avem o economie credibilă și competitivă și care să fie una de încredere în ochii investitorilor și a, ale IMM-urilor. De aceea, vorbim aici despre investiții în infrastructură, inovații IMM-urile trebuie susținute, mai ales întreprinzătorii tineri și trebuie combătut și șomajul în rândul tinerilor. Propunerile noastre sunt, se referă la 2020, Connecting Europe Facility, mecanismul de interconectare, Erasmus, programe pentru IMM-uri. Tinerii care studiază în străinătate nu urmează doar programe de schimb, ci practic își îmbunătățesc și șansele pe piața muncii. Cercetările au arătat că mai mult de 60% dintre angajatorii europeni apreciază experiența internațională și, desigur, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Acum, dimensiunea siguranței. Susțin uh, acțiunile propuse de Comisia Europeană în zona de apărare resursele publice sunt desigur limitate, dar în loc să cheltuim banii în 28 de state membre, în cercetarea privind apărarea, obținem câteodată aceleași rezultate investind la nivel comunitar și împărtășind avantajele. Bineînțeles, în colaborare cu partenerii din NATO. Acum legat de apărare, bun, fiind resursele financiare sunt limitate, cum putem obține anumite lucruri cu aceste resurse limitate este întrebarea. Cred că un instrument bun sunt agențiile care au răspunderi eh, în zona juridică și afaceri interne, trebuie să le întărim rolul, Europolul, Eurojust, Frontex și așa mai departe. Ideea este să protejăm mai bine frontiera externă în fluxul de informații, schimbul de informații, când vine vorba de trafic de persoane, trafic de droguri și trafic de ființe umane, pentru a îmbunătăți siguranța Uniunii și vecinătatea apropiată este importantă, vecinătatea estică, care e, are de-a face cu o Rusie din ce în ce mai activă și de asemenea vecinătatea sudică, unde apar provocări legate de, legate de refugiați, de migrație ilegală. Am vizitat anul trecut împreună cu Comisia de Bugete Iordania și Libanul și am văzut la fața locului că este mai ieftin și mai ușor din punct de vedere politic pentru noi, pentru Uniune și mai sigur totodată să ne ocupăm de refugiați la fața locului. 100 de, 1000 de dolari este costul pe un refugiat pe an. Iar în Uniunea Europeană costul ar fi de 6.000 de dolari pentru un refugiat. Deci este mai ușor, mai ieftin și mai sigur să-i ajuți astfel pe cei nevoiași. Pentru că cei mai mulți spun după ce războiul se termină, vrem să ne întoarcem. Deci păstrându-i în țara de origine este opțiunea de preferat. Acestea sunt uh, prioritățile principale. Bineînțeles, trebuie să creștem gradul de conștientizare identitatea europeană este importantă, mai ales uh, în ziua de azi, mai ales uh, când vorbim despre provocări, provocările actuale și, tot așa, resursele bugetare trebuie să fie potrivite pentru parteneriate, pentru uh, inițiativele privind dialogul cetățenesc. Toate aceste lucruri sunt importante. Trebuie să fim conștienți totodată că uh, am convenit uh, CFM pe șapte ani, 2014-2020, asta în 2013, când multe dintre provocările de astăzi, terorismul, lista de siguranță, migrația nu erau anticipabile. Și tocmai pentru a reuși să rezolvăm aceste provocări e nevoie de o revizuire a um, CFM, cadrului financiar multianual. Și asta am propus am convenit un pachet cu Consiliul, ne-am făcut temele bine, uh, Parlamentul l-a adoptat foarte repede, trebuia să fie adoptat la Consiliul Afaceri Generale săptămâna trecută, însă, din păcate, Regatul Unit a spus că până la alegerile de acolo nu vor putea să susțină pachetul. Iar eu spun că amânarea cu două, trei luni până în iulie, până după alegeri, nu prezintă un risc prea mare. Dar dacă aceste revizuiri nu vor avea loc, care până la urmă ar crește pragurile, creștere cu 1,5 miliarde, ne-ar permite să punem în aplicare uh, uh, politicile, deci sunt tot felul de creșteri cu 200 de milioane uh, pentru tineri, 100 de milioane pentru IMM-uri, 1,2 eh, miliarde și așa mai departe. Eh, toate aceste lucruri sunt importante pentru că putem să facem față provocărilor care nu erau anticipate în 2013. Deci amânarea asta cu 2-3 luni este acceptabilă. Înțelegem că sunt alegeri în Marea Britanie, dar la finele zilei trebuie să se rezolve această revizuire. Deci cele 200 de milioane merg în cercetare și inovație. Cel mai important beneficiar uh, sub Horizon 2020 este Regatul Unit în 2015 și 2016 și asta uh, pentru un motiv bun. Pentru că universitățile britanice sunt cele mai bune. Ele au cele mai bune uh, institute de cercetare. Deci Regatul Unit ar fi cel mai important beneficiar și este în interesul lor să beneficieze, beneficieze de aceste alocări din programul Horizon 2020. Cam atât din partea mea, stimați uh, colegi, ca o vedere de ansamblu asupra stadiului uh, planificării bugetare. Uh, vreau să fie aici marcat începutul colaborării noastre, după ce Comisia își va publica raportul bugetar, important este să păstrăm legătura până la finele anului, astfel încât să pot prelua și să pot ține cont de preocupările dumneavoastră aștept cu nerăbdare pozițiile dumneavoastră, mai ales cu privire la zonele în care trebuie să asigurăm uh, finanțarea anul viitor. După cum știți, știți uh, există proiecte pilot pe care le puteți propune. Uh, comisia dumneavoastră a propus așa ceva cu ceva timp în urmă. Astăzi este termenul limită la prânz și Comisia Bugetară va înainta lista cu pil, uh, proiectele pilot Comisiei Europene pentru o preevaluare, iar noi putem apoi să stabilim un pachet pe care să-l propunem uh, spre finanțare. Așa s-a întâmplat și anul trecut toți au vrut să aibă astfel de proiecte pilot, le-au înaintat, apoi a existat o evaluare. Este important ca colegii să le înainteze ca un amendament bugetar până în toamnă și așa se va întâmpla. Aștept, după cum spuneam, cu nerăbdare discuția și avizul uh, Comisiei AFCO, pe care, doamnă președinte, cred că îl redactați și îl așteptăm cu nerăbdare. Mulțumesc. Domnul Ujazdowski, cred că dorea să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Uh, foarte interesant ce a spus, mai ales având în vedere uh, discuțiile privitoare la proiectul de buget și la ce facem noi în acest moment, în acest dosar, mă refer la bugetul pe 2018. Uh, sunt destul de îngrijorat, trebuie să vă spun, nu știu dacă putem acum să intrăm într-o discuție detaliată pe buget aici, la Comisia AFCO. Trebuie spus însă că m-am bucurat foarte mult când am văzut lista dumneavoastră de priorități, mai ales când vine vorba de imigrație, de parteneriatul răsăritean, toate aceste domenii în care Uniunea Europeană ar trebui să încerce să facă mai mult decât a făcut până acum. Însă, cred că noi aici, la Comisia AFCO, ar trebui să ne concentrăm pe alte aspecte. Noi, la AFCO, ar trebui să ne asigurăm că anumite prevederi din tratate sunt uh, puse în aplicare când vine vorba de buget. Asta este treaba noastră aici la AFCO, și anume să vedem în ce măsură bugetele individual uh, se conformează cu planificarea bugetară pe termen mai lung, să vedem uh, în ce măsură trebuie să aplicăm măsuri de control sau supraveghere Uh, când vine vorba de buget și așa mai departe. Eu cred că trebuie să monitorizăm regulile jocului, să vedem dacă ele sunt respectate în materie bugetară. Aceasta ar fi rolul nostru. Pe aceasta am putea să mergem mai mult în viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Nu mai sunt alte comentarii. Eu uh, am mai spus câte ceva, ar, aș putea așadar să repet câte ceva din ce am comentat, uh, profitând de prezența domnului Mureșan pentru că sunt lucruri care pentru noi la AFCO sunt extrem de importante. vorba de lucruri esențiale pe fond. Dumneavoastră ați menționat uh, comunicarea cu cetățenii. Noi nu suntem o comisie care cheltuiește bani, asta nu vă pune probleme, însă în 2018, trebuie spus, uh, va fi un an în care vom avea nevoie să facem ceva comunicare și uh, conștientizare, mai ales în ajunul alegerilor parlamentare din 2019 și încă din anul acesta începem cu acea carte albă și atunci trebuie să investim mai mult în comunicare, în informare, în campanii de acel gen, să-i luăm pe, să implicăm mai mult pe oameni, să discute mai mult despre Europa. Noi acceptăm pe deplin prioritățile dumneavoastră, ni se pare esențiale pentru viitorul Europei. Pe de altă parte, considerăm că bugetul acesta trebuie să fie unul care să uh, favorizeze tot ce înseamnă investiții în informare, în comunicare, de exemplu, Europa pentru cetățeni, să nu existe reduceri bugetare aici, ați vorbit asta despre inițiativa cetățenească și tot felul de alte activități de informare și de comunicare care sunt datorii, îndatoriri ale instituțiilor europene, nu numai uh, ale Parlamentului, sunt lucruri care, bineînțeles, ne vor preocupa și în anii care vor veni și atunci nu vă va mira faptul că comentariile noastre, așteptările noastre se vor concentra pe aceste domenii, pe, pe acțiunea europeană comunitară. Apoi, având în vedere tradiția și specificul AFCO, în loc să avem un uh, aviz, uh, vă vom transmite o scrisoare care va viza și mandatul pentru trialog. Cred că la începutul lui iunie se va întâmpla asta. Vom vedea și ce ne va transmite comisia. Și având în vedere faptul că vom avea și vacanța de vară și, pe de altă parte, comisia noastră nu poate să se întrunească oricând. Vom vota în iulie și vom cere raportorului să ajusteze amendamentele și în funcție de poziția uh, Consiliului, dar și în funcție de propunerea Comisiei. Dar oricum, acesta este un exercițiu normal, firex și nu cred că vă va pune probleme. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și sper că, având în vedere cele patru proiecte pilot, sper că vom avea uh, noroc uh, sau exprima niște recomandări. Uh, ele se potrivesc cu proiectele dumneavoastră și sperăm că Comisia nu le va respinge, va fi clementă cu uh, ce propunem noi. În orice caz, să nu credeți că fac lobby pentru că, pe lângă dumneavoastră, mă refer la Comisia Buget. În orice caz, în orice caz Zigrid, dacă nu mai vrei să mai intervii, vreau să-ți mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Asta înseamnă că am terminat și cu reuniunea AFCO, normală, ordinară, dar în această după masă întâlnim într-o ședință extraordinară cu domnul comisar Timmermans. Așa că vreau să-i rog Uh, pe toți consilierii politici, pe uh, alți deputați să rămână la uh, coordonatori. Ne-am pus de acord asupra ce vom face și cum îl vom încolți pe domnul Timmermans. Avem deci cu el un schimb de vederi cât se poate de interesant în această după masă. Vă mulțumesc!